liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, bun venit la ultima noastră reuniune din acest an 2011, ultima reuniune a comisiei noastre. Cu toții sunteți uh, invitați uh, în această seară, după reuniune, la o festivitate de Crăciun în sala Menuhin la ora 19 Secretariatul nostru a ales și un bufet pe cinste, așadar eu nu aș pierde ocazia și vom avea și posibilitatea să discutăm în afara cadrului formal al ședinței. Am prezentat ordinea de zi. Există o schimbare. Punctul 14 Regulamentul cu privire la gaze fluorurate va fi discutat mâine și nu astăzi. Regimul lingvistic este complet, cu excepția Estonei, Letonei și Românei, spune președintele. Mai există și modificări în ceea ce privește componența comisiei noastre. Mă bucur că am reușit să câștigăm un uh, nou membru, unul dintre uh, mulți noi membri, doamna Sofia Cucovici, fosta ministră slovenă pentru sănătate, pe care am avut-o în rândul nostru și în timpul președinției slovene ca invitată. Bun venit în comisia noastră! Avem și un uh, grup de lucru cu privire la sănătate în comisia noastră și domnul Peter Lize și doamna Crostet cu siguranță se uh, bucură de susținerea dumneavoastră. Apoi domnul Toin Mandas uh, ni se alătură ca nou membru în locul doamnei Adina Vălean. Este membru substitut, membru supleant. Și același lucru este valabil pentru Cristel Schaldemose din partea socialiștilor în locul doamnei Rosaria Concetă. Apoi a mai intervenit uh, și o schimbare la nivelul secretariatului. Doamna Balzar face parte din sistemul de rotație uh, din Parlament uh, și anul viitor se va transfera la o nouă unitate și aș dori acum să-i mulțumesc pentru munca depusă pentru comisia noastră, pentru că a dat dovadă întotdeauna de mult angajament. Televiziunea franceză dorește să filmeze la 16.30 atunci când vom discuta despre OMG-uri. Dacă nu are nimeni nimic împotrivă, vor putea să intre. Mâine după amiază mai avem un atelier de lucru. Chiar dacă este ultima săptămână de lucru, este este vorba de donarea de celule și țesuturi între orele 15 și 17 tot în această sală, deci între 15 și 17, asta și legat de raportul Kodakis. Da, Apoi, doamnelor și domnilor, la conferința climatică de la Durban am fost reprezentați cu, printr-o delegație destul de amplă. Cred că cu toți suntem de acord că UE a jucat un uh, rol uh, important. Am fost în centrul negocierilor. Am reușit uh, să strângem în jurul nostru și o coaliție de 120 de țări. Rezultatele pot fi privite din mai multe unghiuri nu vor fi suficiente pentru obiectivul de 2 grade Celsius. Mai avem multe de făcut, însă procesul nu a căzut, ci continuă. În uh, <clears throat> ianuarie, la Strasburg, am, ne-am propus un schimb de opinii cu doamna Hildegard și eventual și o rezoluție punct uh, cu privire la care vor decide coordonatorii mâine dimineață, pentru că mai există și câteva chestiuni care trebuie aprofundate, atât în ceea ce privește punerea în aplicare a protocolului Kyoto pentru țările UE și decizia trebuie prezentată până în luna mai. Apoi mai este și chestiunea AAU-urilor în uh, la Durban am decis ca captarea și stocarea carbonului să intre și în uh, mecanismul curat. Vedem așadar ce înseamnă acest lucru și pentru mecanismul CDM-uri. Și apoi a mai existat și această divergență cu privire la aviație și schema de trans- comercializare a emisiilor pentru aviație, Curtea Europeană de Justiție urmează ca miercuri să ia o decizie în ceea ce privește plângerea uh, aviației americane împotriva schemei noastre de tranzacționare a emisiilor. Putem trece acum la punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din datele de 17 octombrie, 26 octombrie, 7 noiembrie, 21, 22 noiembrie și dacă nu există obiecții, se consideră adoptate. Și acum trecem la primul punct adevărat al după miezii de astăzi și mă bucur nespus, o salut în rândul nostru pe doamna comisar pentru afaceri maritime și pescuit, doamna Damanaki. Bun venit! Nu este prima dată când sunteți la noi, a fost însă dorința comisiei noastre să avem uh, încă un schimb de opinii cu dumneavoastră cu privire la tema majoră a reformei în domeniul pescuitului. Săptămâna trecută, uh, în țara mea, în mass media, uh, s-a prezentat Consiliul Pescuitului, care a putut lua o decizie cu privire la cotele uh, Uh, pentru perioada după 2012, însă competențele dumneavoastră depășesc uh, această sferă doar și comisia noastră este interesată într-o discuție cu dumneavoastră și în ceea ce privește protecția mărilor, biodiversitate, uh, și vrem să știm uh, care este situația actuală, ce mai trebuie făcut și încotro ne îndreptăm în ceea ce privește reforma pescuitului. Bun venit, doamnă Tamanaki, așadar vă dau cuvântul pentru o prezentare, după care vom avea și timp pentru întrebări și răspunsuri. Vă rog. Thank you, President. Uh, dear members... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Președintele a vorbit deja despre negocierile pe care le-am purtat la Consiliu săptămâna trecută. Am discutat acolo despre posibilitățile de pescuit pentru anul viitor. Am reușit să obținem un compromis după două zile și două nopți de negociere. Și ca să fiu sinceră cu dumneavoastră, singurul motiv pentru care sunt mulțumită că avem acest compromis este speranța ca după ce avem în sfârșit un compromis, sper ca statele membre să poată accepta propunerile noastre de reformă radical mai ușor. Ca să fiu deci complet deschisă și sinceră cu dumneavoastră, nu cred că are rost să vă vin aici cu multe cifre pentru a vă arăta faptul că mările și oceanele noastre sunt cu adevărat bolnave. Așa că am să mă limitez deocamdată la reitera faptul că e nevoie de o schimbare radicală. Pur și simplu nu ne mai putem permite să continuăm cu situația actuală. Dacă continuăm așa cum am făcut-o până acum, înseamnă că peste 10 ani abia 136 de stocuri vor mai fi sănătoase, iar copiii noștri nu vor putea să mai mănânce pește. Trebuie să înțelegem acest lucru am uh, exploatat uh, excesiv stocurile de pește, iar uh, acest exces în apele europeane depășește mult ceea ce se face în restul apelor. Deci trebuie să devenim responsabili. Ei, ca un element nou, pot să vă spun următorul lucru. De la întâlnirea de anul trecut, domnule președinte, a apărut ceva nou la orizont. Acest uh, lucru nou, neprevăzut, este criza economică. Așadar, acum nu doar marea este bolnavă, ci și economia noastră e bolnavă. Iată de ce schimbarea radicală sau reforma este mult mai dificilă, pentru că acum lucrurile sunt și mai complicate. Astăzi, în prezentarea mea, mă voi referi la aspectele dificile cu care ne confruntăm și am să încerc să vă spun în ce mod ne afectează această criză, ne afectează propunerea de reformă și care sunt pericolele care ne așteaptă acum, date fiind condițiile de care zicem. Revenind, deci, la propunerea noastră, pot să vă spun că, în ciuda dificultăților, propunerea noastră este radicală și dorim ca ea să rămână așa. Avem nevoie de reformă veritabilă. Și pot să vă prezint două argumente pentru a vă convinge că propunerea noastră este cu adevărat uh, justificată. Mai întâi, dacă această propunere va fi adoptată, vom uh, impune o abordare ce va ține cont de nevoile ecosistemului în domeniul pescuitului. În al doilea rând, vrem ca în sectorul uh, pescuitului să introducem componenta de ecologizare, componenta verde. Să le luăm pe rând. Mai întâi, abordarea de tip ecosistem. Avem aici trei acțiuni. În primul rând, trebuie să ne încadrăm în uh, cotele sustenabile de pescuit pentru toate tipurile de pești până în 2015. Trebuie să vă amintesc că după Nagoya, ținta pentru biodiversitate este să ajungem la cotele sustenabile maxime până în 2015 în toate sectoarele unde este posibil. Așadar, noi avem o țintă și mai ambițioasă anume de a ajunge până la această cotă maximă sustenabilă până în 2015 și nu mai târziu. În al doilea rând, vrem să renunțăm la capturile aruncate în mare, o altă chestiune importantă, și în al treilea rând avem o propunere de nou regulament pentru zonele închise, zonele de pescuit protejate și avem uh, în uh, legislația de mediu toate aceste norme, pentru că ce vrem noi să facem este să includem normele legislative ale Comisiei în noul regulament. Așadar, pentru noile sau pentru statele membre va fi mai ușor pentru că vor avea de aplicat uh, un singur regulament. De aceea vă spun, încercăm să ne îndreptăm spre o abordare de tip ecosistem. Nu o vom implementa 100%, dar uh, reușim să ne apropiem foarte mult de ea. În al doilea rând, încercăm să In a more precise and concrete way, our fisheries sector. Încercăm să convingem sectorul de pescuit să adopte politici de pescuit mai verzi. În ce fel? Sigur că trebuie să venim cu finanțare ca să îi sprijinim. Săptămâna trecută am adoptat o propunere nouă pentru un nou fond de finanțare, fondul de pescuit și maritim și vom uh, încerca să asigurăm o sumă de bani destul de mare, suficientă, credem noi. 6,5 miliarde sunt alocate pentru următoarea perioadă financiară și vom încerca să folosim aceste fonduri mai bine, încercând să acoperim nevoile de ecologizare a politicilor noastre. Ce? Încercăm să nu construim vase tot mai mari și mai mari, dăm uh, stimulente pentru ecologizare, pentru a asigura un impact mai mic în sectorul de pescuit asupra mediului, adică ce înseamnă asta? Echipamente mai bune, înseamnă să avem uh, politici noi pentru pescuitul la scară mică, nu includem traulerele, avem, iată, deci, uh, modalități pe care le putem uh, utiliza. De asemenea, vom diversifica sursele de venit în sectorul de pescuit și vom încerca să oferim pescarilor noștri uh, o posibilitate suplimentară, adică atunci când se va încheia perioada de pescuit, uh, vom uh, acorda pescarilor noștri stimulente pentru a face și altceva decât pescuitul, de exemplu să proceseze peștele, să um, îl gătească, să-l uh, depoziteze, să facă turism, să încerce să um, ia gunoaiele din mare, să recicleze. Iată, o abordare de diversificare a veniturilor pentru a-i putea convinge pe pescari că ei pot să supraviețuiască, să, să trăiască și uh, în perioada de tranziție și să nu supraexploateze stocurile. Iată deci cum va arăta perioada de tranziție. Vom încerca să-i convingem pe pescari că dacă se atinge cota maximă sustenabilă, atunci ei vor avea un venit mai mare și am început chiar de anul acesta. Președintele a spus că vom acorda pescarilor noștri mai multe cote. Exact acesta este mesajul nostru, e unul pozitiv. În uh, unele situații avem stocuri foarte valoroase care și-au atins deja randamentul maxim, ceea ce înseamnă că acum avem posibilitatea de a acorda mai multe venituri pescarilor noștri. În uh, vestul Scoției avem chiar acest uh, tip de situație. Acolo am crescut uh, cotele cu 200%. În schimb, pescarii vor fi obligați să aibă niște echipamente mai sustenabile. În Marea Baltică avem iarăși exemple. Deci, acesta este mesajul nostru. Trebuie să convingem pe toată lumea că dacă introducem această reformă, peste 2 sau 3 ani fermierii vor avea mai multe venituri. Pe termen mediu, adică în perioada de tranziție, vom uh, asigura sprijin financiar pentru pescari ca ei să poată supraviețui. Iată deci care este abordarea noastră. Acum voi încheia sublinind uh, principalele chestiuni pentru care avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și vorbesc sincer, pentru că așa, după cum vă ziceam, criza reprezintă un posibil pericol, o amenințare la adresa reformei noastre. Și de aceea avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Deja am impresia din partea statelor membre și din partea mai multor deputați din Parlamentul European că uh, atunci când se va deschide discuția în plenară și se va da votul, vești, veștile nu vor fi cele pe care ni le dorim. Bun. Țintele vulnerabile. Randamentul maxim sustenabil până în 2015. Acestea sunt foarte importante. Statele membre, multe dintre ele, ar dori ca randamentul maxim sustenabil să fie amânat până nu știu eu când sau poate să se introducă și să se introducă un alt principiu mai rău, să se respecte randamentul maxim sustenabil, însă nu în toate sectoarele, ci doar unde e posibil, lucru care le-ar permite statelor membre să spună, ei bine, aici nu e posibil. Avem nevoie de un calendar pentru a ne încadra în randamentul maxim sustenabil. Aceasta e poziția noastră de la care nu abdicăm. În al doilea rând, ne trebuie un calendar pentru renunțarea la aruncarea capturilor din cauza crizei, sigur că avem uh, angajamente care pot fi asumate opțional, facultativ, dacă pescarii doresc să colaboreze cu noi foarte bine, însă acum nu mai putem să îi lăsăm uh, doar pe bază facultativă. Avem nevoie de o introducere treptată, etapizată a acestor principii obligatorii și trebuie să renunțăm la un moment dat la aruncarea capturilor. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră în acest sens. De asemenea, avem nevoie de susținere pentru a putea face următoarea schimbare, o schimbare de 180 de grade. Trebuie să schimbăm conceptele care stau la baza finanțării pe care o acordăm. Trebuie să eliminăm ideea de a da bani de la contribuabil pentru construcția de vase mai mari pentru mașini sau motoare mai mari care sunt mai agresive. Renunțăm la travlere. Trebuie să ne orientăm finanțarea spre pescuitul la scară mică, spre echipamente care au un impact redus asupra mediului, asupra practicilor sustenabile, deci. Și pentru asta avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Și încă un, un ultim lucru, vreau să subliniez că Trebuie să sprijinim comunitățile de coastă. Trebuie să le ajutăm să supraviețuiască, să sprijinim uh, economia locală și să sprijinim mediul înconjurător. Știu că au apărut critici la adresa noastră, deoarece noi vrem să îmbunătățim și să punem în aplicare instrumente de mediu precum Natura 2000 sau um, de tipul zonelor de pescuit protejate. Ei cred că acestea sunt instrumente de mediu care nu au nimic de a face cu politica noastră de pescuit. Noi credem însă exact contrariul. Dacă vrem să putem exploata stocurile de pește în mod durabil, avem nevoie și de aceste instrumente. De exemplu, vom încerca să stimulăm acvacultura, însă prin mijloace durabile, ceea ce înseamnă că va trebui să respectăm și normele de mediu. De exemplu, pentru țările care nu au ieșire la mare, încercăm să oferim sume de bani generoase pentru ca ele să poată să atingă acele ținte impuse prin Natura 2000 pentru toate punctele europene lucru foarte important pentru a putea practica o acvacultură sustenabilă. Iată, domnule președinte, care sunt ideile noastre. Sperăm că ați înțeles că chiar avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Damanaki, pentru această prezentare a acestei reforme importante. Uniunea Europeană Europeană și toate statele membre au fost la Nagoya, unde a existat un final de succes a unei conferințe ONU și Europa s-a angajat să sprijine biodiversitatea, să o extindă chiar și în special să protejeze biodiversitatea marină prin intermediul unor uh, zone protejate, dar și cu alte măsuri. Eu cred că aveți uh, argumente foarte bune în baza angajamentelor internaționale pe care și le-au asumat statele membre anul trecut acolo. Ați menționat punctele cele mai importante la care se vor referi probabil colegii. Trecem acum la lista de vorbitori. În primul rând, doamna Françoise Crostet, bună ziua! Fiecare are la dispoziție două minute, pentru că sunt multe cereri de intervenții. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar că sunteți prezentă printre noi, în primul rând, și că ne-ați prezentat uh, lucruri importante în legătură cu acest subiect sensibil, pescuitul, mai ales pentru țările care au anumite cote de pescuit maritim. Sunt complet de acord cu marile axe pe care le-ați uh, enumerat, abordarea ecosistemică, orientarea spre o politică mai ecologică, însă am câteva neliniști în ceea ce privește uh, pescuitul transferabil, pentru că Mă întreb dacă acesta va avea cu adevărat un impact asupra cantităților pescuite. Mie mi-e teamă că până la urmă cotele, pentru că va fi un soi de sistem de cote, dacă am înțeles bine, cotele se vor concentra, deci, în mine celor mai mari armatori, care vor putea cumpăra micile întreprinderi de pescuit. La sfârșitul intervenției noastre, dumneavoastră ne-ați spus că doriți să fie consolidat pescuitul artizanal. Sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că acest pescuit joacă un rol economic și social în porturile mici de pescuit și trebuie neapărat să salvăm acest tip de pescuit. Aceasta ar fi neliniștea mea. Apoi, în ceea ce privește randamentul maxim durabil, e clar, obiectivul este realist, însă Cred că trebuie să avem o abordare în funcție de întreprinderile, întreprinderile de pescuit și să ținem cont de recomandările conferinței de la Nagoya și de la Johannesburg. Iar în ceea ce privește aruncarea capturilor în mare, acest obiectiv mi se pare de asemenea foarte bun. Trebuie să reducem cotele aruncate în mare, capturile aruncate în mare, însă vasele oare sunt echipate pentru a putea păstra ceea ce nu trebuie aruncat? capturile care nu trebuie aruncate. Cred că acestea sunt niște probleme suplimentare. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc, o întrebare foarte bună. Criton. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bun venit, doamnă comisar. Fără îndoială că nu vom asista că dacă nu vom adopta o reformă radicală, uh, Uh, vom ajunge să fim fără pește, ceea ce va fi nociv pentru noi toți, în special pentru comunitățile de pe coastă. Cred că ce ne-am dorit noi să adăugăm uh, față de cele spuse în Comisia pentru Pescuit este acea a zonelor protejate unde să fie interzis pescuitul, unde stocurile să poată fi regenerate, pentru că astfel acestea vor putea migra și spre zonele în care lipsesc stocurile acum. Cred că acest lucru ar trebui impus ca o obligație, pentru că ideea figurează în propunerea dumneavoastră ca un instrument voluntar. Însă noi dorim ca acest lucru să devină o obligație pentru stocurile periclitate. Și am dori și un feedback din partea dumneavoastră. Cum anume, ce atitudine va adopta uh, Comisia dacă va veni o astfel de propunere din partea Parlamentului? Uh, bun, acum Chris Davis, unuia căruia îi plac uh, fish and chips. Da, mulțumesc. Vreau să continui să mănânc pește și am aflat că acum, iată, Comisia Europeană ne povestește ce s-a întâmplat în urma ultimului Consiliu de Pești. Se pare că cinismul a crescut. Statele membre nu sunt foarte angajate în sensul unei reforme, așa că va fi greu să depășim gândirea pe termen scurt în unele state membre. Însă vă asigur, doamnă comisar, că aveți uh, sprijin din partea noastră și, așa cum a spus uh, și François Grostet, uh, ea va asigura de sprijinul nostru la care ne raliem. Două chestiuni. Până în 2015 vrem să ajungem la, randama, la randamentul maxim sustenabil. Dar eu nu m-aș opri aici. Aș vrea ca peștele să se înmulțească, ca să fie mai mult uh, pentru noi, mai mult pentru pescari și mai mult de exportat. Deci vreau să să implementăm acest principiu chiar mai repede. De ce nu ați vorbit despre acest lucru în documentele dumneavoastră? Probabil pentru că aveți nevoie de niște planuri de gestiune pe termen lung, niște planuri de management. Uh, pe care însă nu le puteți pune în aplica pentru toți peștii decât în 2017-2018. Consiliul a spus că nu dorește să facă apel la principiul precauției între timp. Așa că ce facem? Cum reușim să introducem acest randament până în 2015 dacă nu avem planurile de management care să le însoțească? În ce privește TFC-urile, Documentul dumneavoastră neoficial spune că după ce termenul expiră, aceste TFC-uri se reîntorc la statele membre, însă norvegienii, danezii, suedezii și britanicii cu toții au aceste TFC-uri sub o formă sau alta și nici uh, unul nu știe cum se va întoarce această, acest TFC la ei. De exemplu, cineva care are o concesiune dorește să se asigure că are cât mai mulți pești în teritoriul său. Însă cum va fi transferat această zonă după câțiva ani statelor membre? Mulțumim, José Manuel Fernandez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria saudar a Sra. Comissária pela sua disponibilidade para. Mulțumesc, domnule președinte. à pesca artesanală. Mulțumim, doamnă comisar, pentru că sunteți cu noi în această după masă. Cu privire la pescuitul la scară mică, eu vreau să știu, în următoarea perioadă financiară, va exista oare vreo legătură cu politica de coeziune? Se pot face aici investiții foarte importante. De exemplu, se pot face tot felul de legături între fondurile de pescuit și politica de coeziune. Investițiile mici de pe coastă sunt foarte importante nu doar pentru ca pescuitul să se poate desfășura, ci astfel putem realiza chiar și obiectivele din strategia 2020. Garantăm locuri de muncă, garantăm coeziunea socială, dar și turismul de asemenea, tot în legătură cu pescuitul la scară mică, vreau să vă întreb ce fel de măsuri noi veți avea în vedere în noul cadru financiar în termeni cantitativi. Și o a doua întrebare. Parlamentul European a adoptat o prelungire cu privire la acordul de pescuit uh, și Marocul, care a fost respins Aș vrea să știu ce părere are Comisia în acest sens și ce veți face. Dumneavoastră, doamna comisar, considerați că acest lucru afectează posibilitățile de pescuit în zonă și ce soluție aveți pentru a ieși din acest blocaj? Mulțumesc! Muito obrigado, Bill Newton Dunn. Mulțumesc foarte mult, Bill Newton Dunn. Doamnă comisar, acum câțiva ani mi-am petrecut uh, o săptămână pe un vas de pescuit în Marea Nordului și poate că este o întrebare stupidă, dar anumiți pești pe care îi prând uh, trebuie să-i arunce înapoi în uh, mare, pentru că nu sunt comestibili. Însă întrebarea și mai mare este ce propuneți în ceea ce privește punerea în aplicare. Lăsăm asta la latitudinea statelor membre, pentru că probabil asta e ceea ce își doresc. Însă noi uh, sperăm că vă veți putea impune planurile și Parlamentul vă susține. Însă ce certitudine vom avea că statele membre vor face ceea ce au uh, promis. Există anumite sancțiuni, pedepse pe care le propuneți pentru respectarea cotelor, există un fel de monitorizare, cum anume va avea loc implementarea? Mulțumesc, Edith Estrela. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar pentru eforturile pe care le face pentru a alinia obiectivele de mediu cu interesele legitime ale pescarilor. De aceea aș dori să vă pun o întrebare, respectiv uh, să vă rog să ne explicați încă o dată ce înțelegeți prin acvacultură durabilă. De exemplu, pentru a putea beneficia de un pește care provine dintr-o acvacultură durabilă, este nevoie de cel puțin trei pești ca hrană pentru acest pește. De aceea este dificil de înțeles uh, și conceptul de durabilitate ecologică. Iar în ceea ce privește pescuitul la scară mică, spuneați că uh, fondurile de uh, susținere pentru acest tip de pescuit uh, vor dispărea pas cu pas. Și de-aș dori să vă întreb dacă nu există fonduri pentru modernizarea acestor embarcațiuni de pescuit, pentru că e vorba de pescari care ar avea nevoie de această uh, susținere și fără fonduri UE, desigur că au o poziție foarte proastă față de uh, firmele mari. Doamna McCarthy. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Eu cred că toată lumea își dorește această reformă a politicii comune în domeniul pescuitului. Toată lumea își dorește sustenabilitate. Însă atunci când este vorba de detalii, nu vor mai vota. Vreau să vă întreb care credeți, cum credeți că a fost Consiliul pentru Pescuit de săptămâna trecută? Cum vedeți uh, din punct de vedere al durabilității cotele agreate săptămâna trecută? Eu cred că planurile au fost bune pentru o reformă radicală. Există multe activități de lobby în direcția unei mai mari sustenabilități și vă întreb dacă Comisia este deschisă pentru alte variante care ar atinge aceleași obiective, ca de pildă aceste drepturi transferabile. Dacă vine cineva și vă spune, uitați, avem un plan alternativ care este sustenabil, veți analiza aceste planuri? Mulțumesc. Acum, uh, uh, cineva dintr-o mare țară de pescuit, Richard Zeber, din partea Austriei. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Fapt este însă că și la noi se mănâncă pește și și noi avem interesul să putem gusta în continuare pește. Doamnă comisar, știu că există divergențe în ceea ce privește baza de date. Am Înțeles că doriți ca anul 2015 să fie stabilit ca anul pentru atingerea acestei cote maxime sustenabile. Mă întreb dacă nu ar trebui o diferențiere aici. Apoi, în ceea ce privește aplicarea. Islanda, de pildă, reușește cu o aplicare coerentă să atingă aceste obiective. Ce idei există și în Uniunea Europeană pentru a avea o abordare mai radicală și în ceea ce privește aplicarea legislației, euro, legislației europene și a nu lăsa totul la latitudinea statelor membre? Și dacă acest pescuit la scară mică va fi uh, soluția, nu știu, rămâne un semn de întrebare. Cred că important este ca acești pescari să aibă un viitor pe termen lung. Și poate nu ar fi oare obiectivul acestui fond pentru pescuit să promoveze tehnologiile moderne și în special și durabilitatea economică în domeniul pescuitului. Ei bine, embarcațiunile mici uh, de pescuit, în opinia mea, cred că nu au șanse de a supraviețui pe termen lung. Mulțumesc! Uh, eh, Mulțumesc, doamna Vest. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi, în ceea ce privește acordul de pescuit cu Marocul. Ei, eh, în prelungirea acestui acord a fost uh, primit oarecum favorabil. Cred că este un element foarte important pentru viitorul Uniunii Europene și sper că și Comisia va respecta decizia Parlamentului European și nu va reveni asupra cuvântului dat, uh, cum s-a întâmplat în cazul Saharei Occidentale. Este foarte important să respectăm la forumul internațional interesul populației. În ceea ce privește reforma politicii comune pentru pescuit. Mai mulți colegi au menționat uh, probleme foarte importante. Ceea ce mie mi se pare important este aspectul legat de control. Evident, putem să discutăm despre tot felul de lucruri, putem să stabilim obiective nemaipomenite, însă ceea ce este important este să avem și o structură care să permită verificarea a ceea ce se întâmplă în larg, în mare. Uh, iar din acest punct de vedere, mai există elemente care, din punctul meu de vedere, ar trebui modificate. Sper că dumneavoastră veți insista asupra faptului că trebuie să avem posibilitatea de a controla și asta în mod permanent, pentru că uneori există anumite reguli care nu pot fi puse foarte ușor în aplicare. În ceea ce privește cotele, e bine, la acest nivel, cred că trebuie să fim de asemenea foarte preciși, pentru că nu există o soluție universală. Uneori există întreprinderi de pescuit foarte mari care cumpără cote în cantitate foarte mare, dar nu trebuie să uităm pe pescarii um, de mai mici. Trebuie să avem raționamente oarecum uh, diferite. Vă mulțumesc. Da, uh, Carl Schlitter. Mulțumesc, Carl Schlitter. Da, mulțumesc și bine ați venit. Aș dori Uh, să repet și eu cele spuse cu privire la Sahara de Vest. Și de asemenea, ați vorbit de o abordare bazată pe ecosisteme. Mi s-a părut foarte interesant, dar asta înseamnă de asemenea că ar trebui să puneți accentul și mai mult pe poluarea chimică ca uh, Uh, substanțele disruptive endocrine și așa mai departe, care uh, dezechilibrează ecosistemele marine. Așadar, dacă am beneficiat de susținerea dumneavoastră pentru protejarea mediului marin, acesta, aceasta ar fi conexiunea care se impune. Și de aceea, uh, de asemenea, sunt de acord cu criticile menționate față de tacuri care au fost uh, majorate la 79% săptămâna trecută. Știm că apele europene sunt exploatate excesiv de deseori și aceste tacuri sunt exploatate excesiv. Eu cred că o abordare mai logică ar fi de a acorda o astfel de cotă fiecare, fiecarei țări și atunci uh, acestea ar putea fi comercializate pentru că sunt resurse comune și cineva care dorește să le exploateze ar trebui să plătească celorlalți care le uh, dețin. Asta mi s-ar părea o abordare mai logică. Iar în ceea ce privește acvacultura, mă bucur această interzicere a aruncării capturilor înapoi în mare. Sper că va fi bine gestionată această interdicție. Însă dacă ar urma să aibă succes, trebuie să ne orientăm și spre acvacultură. Eu cred că trebuie să facem o distinție în ceea ce privește acvacultura. Și, îmi cer scuze, dacă va trebui să plec înaintea răspunsului uh, dumneavoastră, vă rog să-mi răspundeți oricum, pentru că uh, ascultați cineva în jurul meu. Nu veți pierde răspunsul cu siguranță. Ultimii doi vorbitori, Ana Rosbach acum. Da. Um, I would just like to know very short. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu foarte pe scurt dacă aveți cunoștințe sau statistici cu privire la trat tratamentul cotelor în partea de nord a Europei și dacă există același tratament și în partea de sud a Europei. Și ultimul vorbitor din uh, Irlanda de Nord, domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, trebuie să spun că doamna comisar are dreptate, că e, sunt vremuri foarte grele uh, atunci când îți propui să reduci cotele în mijlocul crizei economice. Cu toată lumea este de acord uh, cu privire la capturile rearuncate în mare. Sper că monitorizarea va fi mai bună decât în trecut. Există neînțelegeri majore între pescari și oameni de știință și există un argument care este susținut de ani de zile, cu mult uh, înainte uh, de a fi dumneavoastră comisar și care probabil va dăinui și cu mult după ce nu veți mai fi comisar. Pentru pentru această reformă avem nevoie de date științifice. Cunosc astfel de persoane care se ocupă de colectarea acestor date în Irlanda de Nord și îmi spun că au fost foarte scrupuloși în găsirea acestor date și atunci când le prezintă nu sunt ascultați. De aceea vă întreb ce veți face pentru a colecta mai multe uh, date? Pentru că dacă acea închidere care s-a petrecut în Irlanda de Nord uh, va fi continuată, atunci datele ar trebui să fie veridice și clare. Și mă interesează acest răspuns. E foarte ușor să șezi aici la Bruxelles și trebuie să spun, doamnă comisar, însă, Dumnezeule, de ce pescarii trebuie să vină la Bruxelles prima săptămână a lui decembrie, a doua săptămână a lui decembrie, cu siguranță că se poate găsi și o dată mai bună. Pentru comunitățile mici depinde acest lucru. Și deseori e vorba de comunități care nu au altă alternativă. Mulțumesc, Jim, doamnă comisar, foarte multe întrebări. Uh, așteptăm așadar răspunsurile dumneavoastră. Losing time. Da, foarte pe scurt. Transferarea concesiunilor. Aici vreau să vă dau câteva informații sau explicații. Încercăm, prin acest sistem, să facem următorul lucru. Propunem statelor membre posibilitatea de a introduce acest uh, procedeu de transferare a concesiunilor pe baza unor principii pe care le vom implementa în toate statele membre. Deci statele membre vor introduce acest sistem și au flexibilitatea de a o face în modul pe care îl cred potrivit. Există însă câteva principii pe care trebuie să le respecte într-un fel sau altul. Așa că ideea noastră este chiar cea pe care ați menționat-o, domnule Schlitter, dacă v-am pronunțat bine numele. Deci, noi vrem ca pescuitul să fie văzut ca o resursă publică. Resursele sau stocurile de pește constituie un bun public, ceea ce înseamnă că țara are posibilitatea de a da armatorilor, de a da proprietarilor de nave concesiuni pe o perioadă anume de timp pe care o vor conveni și apoi pot să își uh, ia înapoi concesiunile dacă uh, cel care utilizează acel drept nu are un comportament corespunzător. Practic, nu cedezi dreptul de proprietate ci cedezi dreptul de uzufruct, dreptul de a utiliza un bun public. Peștele este un bun public. Aici nu avem niciun fel de similarități cu agricultura sau cu alte sectoare. În agricultură se cultivă semințe, fructe și așa mai departe. Pe când peștele deja există, el este un bun public, așa că dăm dreptul de a folosi peștele pe o anumită perioadă de timp. Dacă agenții respectivi se comportă bine, vor putea păstra acest drept timp mai îndelungat. Dacă nu, îl vor pierde. Deci, ideea este că după o anumită perioadă de timp nu se reia totul înapoi, ci dacă pescarul sau proprietarul navei nu a respectat regulile, îi se ia dreptul înapoi. Deci e practic un principiu de conformitate și vor exista și garanții pentru a evita concentrarea drepturilor, ca să răspundă întrebării doamnei Grostet. Deci, noi vom încerca să le dăm dreptul de a pescui, însă în același timp vor exista și mecanisme de salvgardare. Putem, de exemplu, să prevedem ca toți cei care pescuiesc la scară mică să fie complet exceptați de la acest sistem de drepturi sau cei care pescuiesc la scară mică pot să își tranzacționeze drepturile de concesiune doar între ei. Să zicem că un proprietar de navă poate să aibă doar două sau trei concesiuni. Avem, deci, uh, garanții împotriva concentrării și pentru protejarea pescuitului la scară mică. Avem garanții pentru ca peștele să rămână un bun public. Aceasta e intenția noastră. Cred că au avut loc multe neînțelegeri aici și, în plus, dumneavoastră nu aveți informațiile corecte, însă trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi cea mai bună soluție. Ca să fiu onestă, această problemă este foarte controversată și, sigur că dacă primesc propuneri pozitive, sunt gata să le analizez și să găsim soluții mai potrivite la aceste probleme. În legătură cu rearuncarea capturilor în mare, avem nevoie de un calendar și un termen. Adică, după ce expiră termenul, proprietarii de nave trebuie să aducă la țărm tot ceea ce prind. Ce se întâmplă, practic? Mai întâi, le vom acorda un sprijin financiar destul de generos pentru a-și pune la punct niște instalații de depozitare, ca să poată păstra tot ce pescuiesc. Și dacă pot să vândă capturile, le vor vinde. Dar să zicem că prind și uh, pești foarte mici, uh, pe care nu dorim să îi, uh, să-i vindem, nu dorim să vindem pești foarte tineri, pentru că vrem ca ei să fie păstrați. Deci vrem ca puietul să fie păstrat, nu vândut pe piață. Vrem să le permitem posibilitatea de a păstra tot ceea ce prind și eventual să facă uz de noi tehnologii. De exemplu, acum există o cerere tot mai mare pentru materiale um, pe bază de pește pentru a produce colagen sau alte substanțe, cerere din partea companiilor farmaceutice. Deci putem găsi soluții și utilizări, dar ideea este ca ei să aducă totul la țărm. Acesta va fi scopul la finele perioadei. Pescarul va trebui să vină cu tot ce a prins acasă. Asta e ideea. În legătură cu modalitățile de a introduce rezerve de pește, da, vom face tot posibilul pentru a aplica această idee, însă, însă ne confruntăm cu niște dificultăți de natură juridică. Ce vom face? nu ține de competența noastră, ci de competența statelor membre, așa că vom acorda statelor membre posibilitatea de a lua o hotărâre în acest sens la nivel regional. Cred că va fi un lucru foarte important. De exemplu, toate statele din jurul Mediteranei se pot aduna și dacă sunt de acord să introducă aceste zone închise, atunci Comisia Europeană va fi obligată să le accepte. Iată, așa am răspuns și la mențiunea de mai devreme. Dumneavoastră, domnule Nicholson, spuneați că toți pescarii trebuie să vină aici la Bruxelles și să ia hotărâri. Nu! Ei pot să hotărască și la nivel regional, iar noi vom fi obligați să dăm curs hotărârilor lor. Dacă însă nu se ajunge la nicio hotărâre cu privire la astfel de zone, atunci va trebui să intervenim noi. Deci va trebui să găsim posibilitatea legală, juridică de a interveni atunci când statele membre nu doresc deloc să introducă zonele protejate. În legătură cu randamentul maxim sustenabil, vrem să-l introducem și sunt de acord, cea mai bună modalitate este de a avea acele planuri de management pe termen lung. Ce putem face? Ei bine, dumneavoastră ne puteți ajuta aici. Avem planuri de management pe termen lung în pregătire, însă nu putem să progresăm deoarece Parlamentul, dumneavoastră și Consiliul nu pot cădea de acord cu privire la competențele fiecăruia. Practic e un joc de putere. Cine ce decide? Între timp, însă, toate planurile de management pe termen lung sunt blocate. Așadar, noi vom propune statelor membre să aplice planurile de management chiar dacă ele nu sunt încă votate. Asta s-a întâmplat la Consiliul de anul acesta. Acolo am hotărât să gestionăm astfel de stocuri conform planurilor de management viitoare, însă nu știu dacă vom putea face acest lucru în fiecare an. Așa că eu fac apel la dumneavoastră să mă ajutați să deblocăm această situație, pentru că dacă nu, va fi un adevărat coșmar. Nu vom putea să ne încadrăm în randamentul maxim durabil fără planurile de management. În legătură cu pescuitul pe scară mică, uh, vom încerca să introducem un prag de finanțare. Deci, pentru pescuitul artizanal vom lua 75% din fondul nostru și îl vom da lor. 75% din valoarea proiectului va fi finanțată. Deci pentru pescuit în general va fi un prag de 50%, însă pentru întreprinderile de pescuit uh, foarte mici vom avea un prag de 75%, iată o măsură concretă. Vom face și o corelară cu politica de coeziune. În noul uh, cadru financiar avem uh, proiecte avem un proiect, de fapt, uh, întocmit de două sau trei direcții generale care se referă chiar la pescuitul la scară mică și la infrastructură. În legătură cu fondurile pe care le vom da proprietarilor de nave, e bine, noi nu vom acorda bani pentru motoare noi, ci pentru modernizarea navelor. Adică vom acorda bani pentru construirea de instalații de depozitare la bord, pentru noi echipamente ecologice, pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale pescarilor. Iată, noi putem să-i ajutăm, însă nu vom da bani pentru construirea de motoare noi și alte motoare, pentru că nu vrem să creștem capacitatea de pescuit și să ducem la dispariția peștilor. Cât privește controlul, da, avem nevoie de un regulament uh, de control uh, mai aspru. Avem deja niște sancțiuni, avem uh, un nou regulament privind controlele, iar acesta spune că putem chiar să aplicăm deduceri pentru stocurile de pește. Este cazul Spaniei, care a pescuit în exces macroul. Sigur că Spania a reacționat vehement, însă noi vom insista pe acest lucru. Ei au exploatat excesiv cota ce le aparținea și trebuie să înțeleagă că e important să se conforme hotărârilor luate și aceasta va fi și cea mai puternică armă împotriva nonconformității. Vom avea condiționalități, deci în noul cadru de finanțare, dacă nu se respectă regulile, nu acordăm fondurile. Foarte simplu. Și aici uh, intervine și colectarea datelor, despre care vorbea un deputat. Dacă statele membre nu livrează datele sau nu colaborează în legătură cu consilierea științifică, nu le dăm banii. Este singura cale pe care putem progresa, pentru că altfel nu vom obține rezultate. În legătură cu acvacultura, vom pune accent pe acvacultura durabilă. În ce fel? vom găsi noi sectoare prin uh, planificarea maritimă specială. În al doilea rând, vom păstra un procent pentru nou veniți, pentru tinerii care doresc să se lanseze în proiecte de avacultură, sigur dacă respectă regulile de sustenabilitate. Și în al treilea rând, vom acorda mai mulți bani proiectelor de acvacultură, care care cultivă nu pești carnivori, pești care mănâncă alți pești, ci proiectelor care găsesc uh, alternative pentru pești. De asemenea, pentru proiecte de cultivare a algelor și altor uh, produse care pot fi bune pentru mâncat. Deci nu ne gândim strict la pește. Proiectele de acvacultură au și uh, produse noi în vedere, deci putem să le sprijinim. Acum, în legătură cu diferența dintre nord și sud și modul în care sunt aplicate cotele. Doamna Ana Rosbach, să știți că aici, da, există multe discrepanțe. Pe scurt, în Marea Mediterană nu există cote, avem doar o cotă pentru tonul roșu și nu avem dovezi științifice clare, nu există reguli de conformitate la fel de stricte ca în țările din nord, așa că avem un decalaj pe care sigur că trebuie să îl um, ameliorăm. Cam atât pot să vă spun. În legătură cu acordul cu Marocul, știu că este un dosar controversat, nu vreau să intru în el, deoarece am avea nevoie de prea mult timp. Acum vă spun doar că noi, Comisia, vom respecta votul Parlamentului, suntem obligați să facem acest lucru și eu am înaintat deja o propunere, chiar astăzi, la Consiliul de Mediu. Ei au fost de acord cu propunerea noastră și vor încerca să păstreze stocurile de fește, aceasta e și obligația noastră, deoarece astfel a votat Parlamentul, însă am să încer un mandat nou pentru a negocia un acord mai bun, adică un acord cu prevederi mai bune de mediu, mai bune pentru stocurile de pește și mai viabil din punct de vedere economic, dar și un acord care să țină cont de principiile dreptului internațional. Cum ziceam, însă dosarul este controversat, e dificil și știu că Parlamentul a votat cu o majoritate foarte mare pentru acea rezoluție. Sperăm să ne susțineți pe viitor. Și până la urmă știu că, practic, Parlamentul și Consiliul vor da votul, așa că orice ar zice Comisia Europeană, dacă Parlamentul și Consiliul nu doresc acest acord, el nu va exista. Atât. Mulțumesc, domnule președinte. Yeah. Many thanks, Commissioner Damanaki, for bringing... Multe mulțumiri, doamnă comisar Damanaki, pentru prezentarea punctelor cheie ale reformei în domeniul pescuitului pentru comisia noastră de mediu. Probabil că uh, simțiți că aveți susținere din partea noastră vom uh, veni și noi cu o contribuție proprie la această legislație și suntem mai convinși decât niciodată că vom avea nevoie de articolul 50 împreună cu Comisia pentru Pescuit pentru a veni cu ideile pe care le-ați auzit astăzi aici în procesul decizional. Mulțumesc pentru venire și Crăciun fericit, mai spune doamna comisar. Next point, number Următorul punct, numărul 5. Femeile și schimbările climatice, un aviz a doamnei Pebru de Brun, care uh, nu este prezentă, însă doamna Satu Hasi o înlocuiește. Uh, Rova de Brun. Uh... Mulțumesc. Doamna de Brun m-a rugat să o înlocuiesc. Și aceasta pentru că este în concediu de boală pe o perioadă destul de lungă. Doamna de Brun ar vrea ca acest dosar să progreseze în ciuda absenței uh, domniei sale. De aceea comisia noastră nu este obligată să aștepte întoarcerea dânsei pentru a lansa această dezbatere. Femeile și schimbările climatice. Practic este cam același uh, lucru ca și țările în curs de dezvoltare și schimbările climatice. Femeile au fost mai puțin prezente printre persoanele aflate la originea deciziilor care au dus la schimbări uh, climatice, însă cel mai adesea ele sunt care, uh, cele care suportă cele mai uh, multe consecințe și cele mai grave. În cadrul GIEC s-a constatat în urmă cu mai bine de 10 ani deja că schimbările climatice nu reprezintă doar o problemă legată de mediu, ci o problemă legată de dezvoltare în același timp și ca astfel de problemă trebuie să ne gândim și la problema genurilor și la egalitatea dintre bărbați și femei. Al patrulea raport de evaluare GIEC a constatat că impactul schimbărilor climatice uh, diferă în funcție de vârstă, sex și clasă socială și că persoanele cele mai sărace suferă cel mai grav de aceste repercusiuni. 62% dintre persoanele sărace în această lume sunt de fapt femeile, conform statisticilor. Observăm, deci, că printre persoanele uh, care își pierd viața în catastrofe naturale, peste 85% sunt femeile. De asemenea, femeile sunt cele care, în proporție de 75%, sunt obligate cel mai adesea să își părăsească uh, domicile din cauza de uh, schimbări uh, climatice. În cazul unor conflicte, de exemplu, legate de apă sau de terenuri cultivabile, de asemenea, în cazul acestor resurse naturale, deci, care dispar, tot femeile sunt cele care vor deveni uh, primele victime în cazul unor eventuale violențe. În cazul unor uh, catastrofe, mortalitatea femeilor este de asemenea mai ridicată decât a bărbaților. De asemenea, dacă activitățile de cercetare ar ține cont și de problemele de gen, am putea identifica mult mai bine care sunt riscurile pentru sănătate și am putea pune în aplicare niște măsuri de prevenire cât mai uh, adaptate. Altfel spus, este cu adevărat urgent să înțelegem cât se poate de repede cum schimbările climatice ar putea fi gestionate, încadrate, astfel încât să se țină cont și de perspectiva legată de gen. Evident, nu este vorba doar de femeile ca victime, ci și de anumite cunoștințe pe care femeile le au. Foarte adesea, cunoștințele tradiționale modurile tradiționale de a acționa sunt uh, deținute de femei. Ele știu care sunt uh, tehnicile care conduc la cele mai puține emisii de carbon, de exemplu. Și ele sunt cele care ar putea să transmită aceste lucruri. E un element pe care tindem să-l uităm. Uh, de asemenea, perspectiva bărbat-femeie în cadrul schimbărilor climatice este un element extrem de pertinent și cu titlu personal aș dori să adaug la ceea ce propune raportoarea ca aviz al Comisiei Envi. Aș vrea deci să adaug în nume personal că lucrul cel mai important din punctul de vedere al femeilor sau al nostru, al tuturor, este să putem să punem capăt acestor schimbări climatice. să ținem cont la toate nivelurile de rolul femeii. Iar atunci când vom pune în aplicare niște măsuri de adaptare, va trebui să avem grijă ca ele să nu deterioreze statutul și poziția femeii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Satu Hasi. Eu cred că la Durban, pe continentul african, se putea simți cât uh, ce legătură importantă are această tematică a rolului femeilor și, a, și schimbările climatice. Dorește cineva să intervină? Doamna Rovana Plumb. Thank you, Chair. Um, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să o felicit pe doamna De Brun pentru că este un aviz foarte bun am doar uh, câteva contribuții de adăugat în ceea ce privește rolul important, rolul crucial al femeilor în combaterea schimbărilor climatice și, prin urmare, aș dori să subliniez nevoia unei dezvoltări dezvoltări mai eficiente și mai ample a unei diplomatici climatice la nivelul Uniunii Europene. În toate negocierile domeniul climei, spuneați, domnule președinte, că se vede uh, legătura cu rolul femeilor și vă pot da aici un exemplu și anume introducerea conceptului de putere din umbră, putere soft. În uh, negocierile internaționale cu privire la schimbările climatice, pentru că acum 10 zile am înțeles că conferința președinților a întrebat-o pe doamna comisar Connie Hildegard și pe ministra pentru afaceri externe din Africa de Sud. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea, ministrul mediului din Africa de Sud să găsească o soluție pentru India în 10 minute și cele două femei au negociat împreună și au ajuns la un compromis nu în 10 minute, ci în 15. Așadar, putem uh, introduce acest uh, concept al puterii de convingere, nu doar în diplomația în ceea ce privește schimbările climatice. Apoi am mai subliniat și rolul important al femeilor în uh, reducerea consecințelor în viața de zi cu zi prin măsuri de reciclare, utilizarea produselor ecologice și am subliniat și uh, contribuție importantă și semnificativă a femeilor care pot veni cu inovație prin capacitatea lor educațională, atât în gospodărie cât și în gestionarea afacerilor și cred, cred că trebuie să solicităm Națiunilor Unite și statelor sale membre să dezvolte un concept al dreptății uh, climatice așa cum s-a solicitat și în rezoluția, pentru că cele mai mari uh, nedreptăți datorate neputinței noastre de a aborda schimbările climatice se reflectă în efectele în defavoarea populațiilor sărace și în special a femeilor. Și apoi trebuie să vedem în ce măsură politicile în domeniul mediului țin cont de nevoile femeilor și trebuie să solicităm includerea unei perspective de gen atunci când se formulează uh, politici de dezvoltare sustenabile. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă Rovana Plumb, pentru aceste comentarii. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Termenul de depunere al amendamentelor este mâine, 20 decembrie, ora 12, ceea ce este necesar pentru a, ca avizul să poată trece și prin Comisia FEM să, ca să poată fi luat în considerare. Și trecem acum la punctele 6 până la 12 în ceea ce privește descărcarea de gestiune. La punctul 6 este vorba de Banca Europeană de Investiții. Raportorul nostru este Crescenzo Rivellini, care este astăzi înlocuit de doamna Elisabeta Gardini. Ve, eh, Mi scuzo a nome del... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concisă. Îmi pare rău, domnul Rivelini își cere scuze, nu poate fi prezent printre noi astăzi și tocmai de aceea mi-a cerut să notez observațiile făcute de colegi. Avem de face aici cu câteva elemente de aviz. Nu știu dacă dumneavoastră credeți că ar fi oportun să parcurgem împreună aceste elemente sau poate că ar trebui doar să menționăm unele dintre ele și să formulăm niște propuneri uh, pentru Banca Europeană Internațională. Bancă care, după părerea noastră, ar trebui să țină cont de anumite criterii. La punctul 1 am sublinea faptul că Banca Europeană Internațională trebuie să financeze proiecte care să satisfacă proiecte uh, obligatorii legate de mediu pentru a favoriza creșterea durabilă. La punctul 2 constatăm că BI a mărit investițiile la 19 miliarde de euro. Este foarte mult din uh, împrumuturile realizate de UE și ele se referă la proiecte în favoarea climei și a climatului, mai ales în ceea ce privește eficiența energetică, uh, noile energii regenerabile. Punctul 3 invităm banca să se angajeze că nu va finanța proiecte care vor conduce la anumite zone interzise sau la anumite tehnologii interzise. La punctul 4 constatăm și suntem foarte satisfăcuți de faptul că BI uh, susține energia regenerabilă și menționam și câteva cifre. S-a trecut de la o investiție de 6 miliarde de euro în 2010 s-a trecut de la, 6 de la 500 de milioane de euro în 2006 la 6 miliarde de euro în 2010. De asemenea, constatăm că BI și-a ameliorat și componenta tehnică și a mărit numărul de experți de proiect a căror activitate vizează în principal proiecte în materie de eficiență energetică și la punctul 6 solicităm BEI să impună în continuare condiții riguroase pentru proiectele de producere a energiei pe bază de cărbune și de lignit, care rămân eligibile pentru a beneficia de sprijinul băncii. De asemenea, susținerea BEI uh, trebuie să uh, fie îndreptată înspre acele energii care produc uh, mai puține emisii de carbon. Reprezint, uh, după cum v-am spus, pe colegul Rivelini astăzi și sunt la dispoziția noastră pentru comentarii. Mulțumesc foarte mult! Domnul Siculina a cerut cuvântul. Um... Mulțumesc, doamna președinte. Grupul meu salută și el acest proiect de aviz. Aviz al domnului Rivelini nouă ni se pare că este echilibrat și uh, are în vedere mai multe elemente importante. Așadar, agrem acest aviz și luăm notă cu satisfacție de indicatorii de finanțare a eBay referitori la proiectele de mediu, precum eficiența energetică, energii regenerabile și adaptarea la schimbările climatice. De asemenea, ne pare bine că s-a introdus uh, acea referire la tehnologiile interzise. Poate că am uh, putea chiar să o numim listă neagră, poate ar fi bine să dăm și exemple de proiecte care au fost interzise sau n-au fost aprobate. N-ar trebui să ne temem să arătăm cu degetul aici. Foarte adesea astfel de proiecte tind să reapară, să se repete în alte țări. Ba chiar uh, am merge mai departe și am propune să se alcătuiască o listă gri, pentru că foarte multe proiecte sunt la limită. De exemplu, uh, centrale care ard cărbuni. De exemplu, acestea nu ar fi pe lista neagră, dar ar putea fi pe lista gri, ar putea fi însuțite de avertismente. Uh, suntem conștienți că evaluările de impact uh, asupra mediului sunt făcute pentru astfel de proiecte sau se fac, dar cred că ar trebui să se pună un accent mai mare pe evaluările strategice de mediu. Iar BEI ar trebui să fie atentă la standardele naționale, nu cumva ele să fie reduse pentru a favoriza anumite proiecte care sunt la limită. Și am uh, și un exemplu în care Bey și-a acoperit uh, urechile, ochii și gura, ca și maimuțele acelea din poveste, și a permis să se întâmple a permis ca anumite proiecte să fie acceptate prin uh, diminuarea pragurilor. Și aș mai propune un alt domeniu de interes mai ales pentru statele din sudul Europei și cele din jurul Mediteranei, anume managementul resurselor de apă. Cred că aici e nevoie de mai multă cercetare și de mai multe proiecte. Atât, mulțumesc. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Domnul Jambrondi. Merci. Domnul de Brandi. Mulțumesc, doamnă președinte. I would like to thank both Mr. Mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să le mulțumesc uh, domnilor Rivelini și doamnei Gardini pentru elaborarea acestui proiect de aviz și prezentarea acestuia. Um, eu vin, de fapt, uh, din Comisia de Control Bugetar, unde s-a prezentat și raportul anual și am avut ocazia să îi adresez câteva întrebări. Trebuie să spun că în general, mă bucur uh, evoluțiile la nivelul Băncii Europene pentru Investiții în ceea ce privește mediul și-au dublat aproape uh, volumul de proiecte de la 10 la 19 miliarde în 2-3 ani. Cred că este o evoluție foarte pozitivă. Pe de altă parte, însă, acestea se concentrează poate preponderent pe chestiuni care vizează clima. De aceea am întrebat pe domnul Aștat și a trebuit să vin aici, așadar n-am putut sta la toate răspunsurile. Întrebarea mea, așadar, a fost aceea dacă Banca Europeană de Investiții este dispusă să se concentreze mai mult pe eficiența resurselor, asta ținând cont și de impactul economic major și să aibă reguli mai stricte în ceea ce privește biodiversitatea. Asta și dat fiind faptul că pierderea biodiversității este una dintre cele mai mari pierderi cu care ne confruntăm în ceea ce privește mediul. Și în final, l-a mai criticat, chiar dacă este vorba doar de o mică parte a proiectelor BEI, totuși cred că nu ar trebui să investim mai mulți bani în cogenerare. De aceea susțin pe colegii mei, deși este vorba de 10% din uh, suma totală cheltuită pentru energie electrică, cred că ar trebui să cerem BEI să nu se mai concentreze pe aceste proiecte. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc, spune doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Domnul Carano, aveți cuvântul în legătură cu Banca Europeană de Investiții? Da, vă dau cuvântul, domnule. First of all, thank you. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Rivelini, pentru avizul său și vă mulțumesc și pentru întrebările care ne-au fost adresate. Noi am ținut cont de recomandările și sugestiile prezentate în acest aviz, în special, așa cum s-a remarcat, facem eforturi mai puternice pentru a deveni o bancă ecologică. Apoi, în ceea ce privește lista neagră sau lista gri, este deja o practică a BEI de a implementa pe deplin standardele politicilor Uniunii Europene, în special uh, directivelor, uh, în special uh, în interiorul UE, dar în mare măsură să aplice aceleași standarde acolo unde se poate și în afara Uniunii Europene pentru a proteja biodiversitatea și pentru a respecta regulamentul cu privire la biodiversitate, Natura 2000, etc. Același lucru este valabil și în ceea ce privește proiectele pentru diguri, unde aplicăm toate recomandările Comisiei Mondiale pentru diguri și pentru proiectele miniere, unde am redus progresiv sumele finanțate, chiar dacă trebuie ținut cont de faptul că în baza acordului de la Cotonou suntem ținuți să oferim o posibilă finanțare pentru aceste proiecte și ținem cont de toate aspectele care țin de mediu și din ce în ce mai mult și de chestiunile care vizează veniturile fiscale și uh, existența unor raportări corespunzătoare din partea statelor cu privire la sumele care rămân în aceste țări de pe urma acestor investiții. În ceea ce privește energia, acesta a crescut în ultimul timp, ajungând la 75% uh, din uh, totalul finanțat pentru proiecte în domeniul combustibilor fosili. Uh, sumele au scăzut la 10% din totalul proiectelor în domeniul energiei și acestea se mai fac doar în acele cazuri unde situația o justifică prin prisma politicilor UE sau uh, Uh, a statelor membre, ca de pildă cazul Germaniei. Însă când oferim astfel de finanțări, de pildă pentru centrale electrice care folosesc combustibil fosil, utilizăm criterii stringente conform declarației noastre sociale și de mediu în ceea ce privește utilizarea celor mai bune tehnologii sau cu condiții condiția, impunerea condiției ca aceste uzine să dispună și de tehnologia de captare și stoctare a carbonului și uh, să contribuie la reducția, reducerea pe ansamblu a emisiilor de carbon. Și în final, în ceea ce privește standardele pe care le utilizăm, aș dori să subliniez faptul că în ceea ce privește proiectele pe bază de combustibil fusil, am uh, eliminat 20 de astfel de proiecte în urma criteriilor pe care le-am introdus din 2007. Așadar, aceste proiecte nu au beneficiat de finanțare din partea noastră pentru că nu respectau aceste politici. Și bineînțeles că rămânem deschiși pentru sugestii de îmbunătățire a politicilor noștri noastre ne-am revizit propriile standarde în 2009 în urma rezultatelor unei consultări publice, inclusiv cu Parlamentul și Așteptăm cu interes uh, sugestiile dumneavoastră pentru a ne îmbunătăți activitatea mai departe și uh, vă asigur că Banca Europeană de Investiții este angajată pentru implementarea tuturor uh, politicilor UE. Mulțumesc, spune doamna președintă. Raportorul dorește să ia din nou cuvântul? Nu. Atunci vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 20 decembrie 2011, ora 18. Vom vota pe 24 ianuarie. Și vom transmite la Comisia de Control Bugetar pe 29 februarie. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul numărul 7, descărcarea de gestiune, bugetul general al UE. Doamna Iuta Haug este raportorul. Doamna Haug, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vor Mulțumesc, doamnă președinte. Am ajuns uh, iarăși la puterea de convingere, însă pe baza unor cifre clare, tangibile. Propunerile mele cu privire la descărcarea de gestiune au fost prezentate din timp pentru ca să poată fi îndeplinite toate condițiile necesare pentru traducere. Știu că există deja critici în ceea ce privește termenul de depunere al amendamentelor prevăzut pentru mâine, ora 18, însă nu putem schimba nimic pentru că și asta face parte din procedură ca noi să ne dăm a propunerea din timp, să o votăm din timp, astfel încât Comisia de Control Bugetar, care răspunde pe fond de descărcarea de gestiune, să primească și avizul nostru. Și Comisia de Control Bugetar, prin scrisoarea președintelui său și a raportoarei pentru agenții, ne-a spus uh, încă o dată cu claritate că au nevoie de avizul nostru înainte de 22 februarie. Acum, dacă analizăm situația și ținem cont și de vacanța de Crăciun, nu avem uh, altă șansă decât să stabilim termenul de depunere a amendamentelor pentru ora 18 mâine. Nu vreau să mă plâng, dar dacă mă uit în jur, atunci nu-mi imaginez că mulți uh, colegi sau colegi ar avea interesul să depună amendamente, pentru că la cât de mare pare a fi interesul vis-a-vis -vis de această dezbatere, uh, probabil că nu vor exista prea multe amendamente. Asta este. Acum, dacă analizăm acel buget și în special acea parte de care răspunde Comisia pentru mediu, adică domeniile mediu, siguranță alimentară și sănătate publică, atunci constatăm că răspundem de 0,7% din uh, bugetul european, adică nici măcar 1%. Știu și eu că o politică de mediu corespunzătoare, o politică judicioasă, poate fi susținută doar în colateral cu finanțarea și că uh, măsurile se impun în domeniul legislativ, lucruri de care ne ocupăm și știu, domnilor și domnilor, nu suntem prea mulți acum, dar poate dați mesajul mai departe. Nu pot decât să vă încurajez să vă implicați în acele domenii ale politicii europene care pot fi conexe pentru aplicarea politicii de mediu. Un exemplu l-am avut uh, și în dezbaterea cu doamna Damanaki când am vorbit despre politica în domeniul pescuitului. Dacă noi, ca Comisie în domeniul mediului, nu ne angajăm uh, aici, lucrurile nu vor merge bine. Același lucru este uh, cazul, e valabil și în cazul uh, politicii agricole. De aceea vă rog să vă implicați și știți că odată ce am stabilit lucrurile în anul viitor, aceste condiții rămân până în anul 2020 cu tot cu perspective și cadru financiar. Știu că aceste aspecte n-au prea mult de a face cu descărcarea de gestiune, vreau doar să apelez la conștiința colegilor. În comisie deja analizasem tendințele și căile uh, prin care, în opinia noastră, ar putea fi reformate aceste politici, astfel încât să fie mai durabile și să vizeze reducerea emisiilor de carbon și astfel să sprijine combaterea schimbărilor climatice. Însă aici, încă o dată apelul meu, ocupați-vă de aceste aspecte. Încă o dată și încă o dată. În rest, lucrurile pot fi citite. În ceea ce privește rata de execuție a bugetului pentru 2010 a Direcției Generale pentru Mediu și a Direcției Generale pentru Climă, pentru că între timp sunt două direcții generale și uh, în plus și Direcției Generale pentru Sănătate. Așadar, cu această rată de execuție putem fi satisfăcuți uh, și-au dat silința să aibă o execuție bună și dacă ne uităm la date, singurul program care vizează în mod special mediu, programul Life Plus, a avut o execuție foarte bună, poate diferită de planificarea noastră inițială. Știți că au existat uh, alocări indicative pentru statele membre și doar în condițiile în care solicitările din partea statelor membre uh, nu sunt suficiente sau calitatea nu corespunde, acești bani pot fi redistribuiți în acest sens uh, poate și Comisia, dar și administrația statelor membre pot uh, să încerce să analizeze și să stabilească unde pot surveni îmbunătățiri. Însă banii pe care i-am pus la dispoziție au fost cheltuiți judicioși. Apoi, dacă vorbim de bani care au fost prevăzuți în buget, pe de o parte, și banii care au fost cheltuiți în practică și constatăm că nu corespund, uh, știm că motivele pot fi variate. În ceea ce privește epizodiile, știm că nu au fost prea multe, așadar nu a fost nevoie de măsuri de contracarare, nu a fost nevoie de vaccinuri, nu au trebuit cumpărate vaccinurile. Dar în al doilea rând, statele membre au și uh, prevăzut niște sume potențiale mult prea ridicate inițial și de aceea e nevoie de mai multă rigor, rigurozitate din partea statelor membre pentru că dacă Direcția Generală pentru Sănătate comunică aceste date Direcției Generale pentru Buget, aceasta să poată interveni cu o corectură și dacă totuși mai rămân bani, atunci trebuie să încercăm să fim mai preciși. Cam atât. În rest, nu pot decât să recomand Direcția Generală pentru Sănătate, Direcția Generală pentru Climă și Direcția Generală pentru Mediu deci pot să recomand descărcarea de gestiune pentru acestea. Acum, dacă ne uităm la agențiile pentru care răspundem și anume cea de mediu la Copenhaga, cea chimică la Helsinki, cea pentru uh, prevenirea și control a bolilor la Stockholm și cea pentru siguranța alimentară de la Parma. În cazul primelor patru, cred că nu trebuie să revenim la discuții. Pot să propun fără restricții acordarea descărcării de gestiune. Constatăm că Agenția de Mediu a făcut treabă foarte bună și a prevăzut bugetul așa cum și l-a executat așa cum ne-am imaginat noi, poate că s-ar uh, impune mai multe eforturi în domeniul comunicării, însă am constatat astfel de eforturi în 2011. Cred că situația se îmbunătățește și de aceea cred că percepția publică în ceea ce privește competențele Agenției de Mediu, nu mai trebuie să ne îngrijoreze. Același lucru se poate spune și despre agenția cu privire la produse chimice, care în 2010, nu în anul acesta, dar în 2010, a, a, e vorba de 33 de milioane de euro care a trebuit să fie virate din bugetul european, iar în acest an deloc, pentru că această agenție pentru produse chimice a reușit să se autofinanțeze din taxe. Însă, trebuie să spunem că odată ce activitatea a început să funcționeze la această agenție, S-au întreprins uh, multiple măsuri, uh, atât uh, pe internet, conferințe, seminarii pentru informarea publicului cu privire la activitatea agenției, dar aceste informații s-au adresat și solicitanților de autorizații, cărora li s-a oferit posibilitatea uh, de a participa la astfel de seminarii pentru a putea să îndeplinească mai ușor procedurile. Curtea de conturi încă nu este uh, foarte satisfăcută în ceea ce privește Agenția Europeană pentru Medicamente, uh, în ceea ce privește sistemele IT Lucrurile, sigur, poate nu pot fi îmbunătățite pe loc, însă, în ceea ce privește plățile, lucrurile s-au ameliorat. Ce trebuie să se amelioreze în mod clar și sper că viitorul studiu pe care uh, Comisia de Control uh, Bugetar l-a comandat. Sper așadar că acest studiu va veni cu recomandări pentru că constatăm că uh, această agenție trebuie să beneficieze din fond, de fonduri din partea noastră și, pe de altă parte, trebuie să plătească pentru acele servicii uh, pe care le realizează agențiile naționale. Nu știu dacă asta a fost intenția inițială, dar putem uh, spune că în cadrul procedurii bugetare nu putem face nimic în această privință, trebuie doar să ținem cont de acest aspect. Și că atunci când este vorba de modalitățile de plată către agențiile naționale, uh, lucrurile trebuie clarificate. Agenția de la Stockholm, aici nu am ce să critic, însă ținând cont că unul din principiile bugetare este anualitatea, nu vrem ca la începutul unui an bugetar sau adică vrem ca agențiile să uh, evalueze în mod corespunzător fondurile de care au nevoie pentru a-și uh, îndeplini activitatea în anul respectiv. Agenția Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a avut un excedent mult prea ridicat. Asta datorită anualității bugetului, însă Asta are de-a face cu execuția bugetară și gestiunea bugetară la nivel european, însă lucrurile s-au îmbunătățit și în cazul Centrului European. În 2010 suma a fost încă destul de mare pentru că Centrul European a amânat mutarea într-o clădire nouă pentru că au trebuit clarificate uh, câteva aspecte în prealabil. În rest, cu excepția procedurilor de recrutare care mai putea fi ameliorate, nu putem să criticăm mare lucru nici în uh, cazul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Am putea spune că lucrurile funcționează foarte bine în nordul Uniunii Europene și de îndată ce ajungem în sud, uh, dăm de probleme da, ajungem la Parma, la Autoritatea pentru Siguranța Alimentară și iată că aici deja există divergențe. Independența decizională a EFSA, care a fost criticată în repetate rânduri, joacă un rol și în procedura bugetară sau în procedura de descărcare pentru 2010 un rol trebuie să facem distinția între independența comisiilor științifice și modul în care acestea își redactează avizele științifice și conținutul acestora și situația în care angajații EFSA părăsesc agenția și trec direct la o firmă producătoare de produse farmaceutice. Așadar, o firmă care este vizată de domeniul de competență al EFSA. În Uniunea Europeană există așa numitele staff regulations, deci regulamente de personal, unde se clarifică astfel de aspecte. Ceea ce, ce trebuie să facă agenția este să transpună acest regulament de personal pe cazul său specific și să aplice aceste reguli pe cât se poate de bine. Avem însă un caz unde o angajată a EFSA a trecut la Singenta. E vorba de o întreprindere care produce organisme modificate genetic. Și aici această fază intermediară de la plecarea din cadrul agenției până la angajarea în uh, nouă firmă nu a fost respectată. Și practic acum la Syngenta face același lucru sau în același domeniu în care a activat și la EFSA. Există așadar divergențe majore pe acest caz. Uh, astăzi e 19 decembrie, cazul a apărut pe 8 decembrie, de atunci a, a avut loc uh, multă corespondență pe această temă. Nu pot să vin cu o evaluare finală pe această situație, ci nu pot decât ca în avizul nostru pe care îl transmitem Comisiei de Control Bugetar să atrag atenția asupra acestui aspect pe 15 decembrie s-a decis ca EFSA să adopte și să transpună regulamentul de personal al UE. Nu e vorba de faptul că s-a început cu acest demers pe 8 decembrie și s-a decis de către uh, comitetul director pe 15, procesul a fost mai delungat, dar cred că 2 ani sunt prea mult de la apariția unui astfel de caz și până la modificarea regulamentului de personal. Și de aceea aici cred că nu putem face altceva decât să introducem acest amendament și, așa cum facem deseori, să o invităm pe doamna Anel și să o chestionăm vis-a-vis -vis de acest caz. Mai mult nu pot spune aici. Mulțumim, doamne Hauck, pentru această activitate pe care ați depus-o pentru raport și acum uh, voi lua eu cuvântul în numele grupului ALBE și a colegului nostru Panayotov. Voi prezenta o poziție personală care practic merge în direcția propunerii dinsului. Domnului, domnul Panayotov dorește să vă felicite pentru activitatea legată de buget și agenții, însă vrea să sublinieze anumite elemente. Ar vrea mai întâi să vă întrebe, atunci când agenda se va stabili cu COCOBU, se va putea acorda un anumit termen pentru acord cu Curtea de Conturi Europeană. De asemenea, Comisia ENVI trebuie să aibă timpul pentru a analiza toate propunerile, nu doar în ceea ce privește raportul Curții de Conturi Europene prevăzut pentru începutul lunii februarie 2012, ci și pentru alte rapoarte disponibile, cum ar fi DG Service al Comisiei. În al doilea rând, luând în considerare auditurile Curții Europene de Conturi pentru Agenția Europeană de Medicamente și EFSA, domnul Panayotov dorește și eu de asemenea să propună să fie reluat raportul de descărcare pentru aceste două agenții până la finalizarea raportului. Domnul Paneatov va propune anumite amendamente uh, pentru a se realiza audituri de performanță care să nu mai uh, conducă la probleme de gestiune financiară în cazul agențiilor. În ceea ce mă privește, eu voi depune un amendament privind descărcarea Agenției de Medicamente și, e- și a EFSA. Mai întâi, în ceea ce privește EMA, Agenția Europeană de Medicamente, după cum știți, această agenție a fost deja în colimatorul Parlamentului la începutul acestui an chiar, pentru că am respins descărcarea bugetară la propunerea uh, Comisiei uh, Bugetare. Printre plângerile noastre era uh, conflictul de interese al exper- ai experților uh, implicați în anumite cazuri de genul revolving door, de exemplu fostul director executiv. În ceea ce privește conflictele acestea de interese, în rezoluția care însoțea decizia uh, finală privind descărcarea pe 2009, Parlamentul a acordat practic până la urmă descărcarea pentru anumite motive răspunsurile date privind respectarea codului conduită și apoi uh, am așteptat ca agenția să pună în aplicare uh, ceea ce a stabilit Comisia de Audit Intern. Agenția s-a angajat la un audit transparent pentru ca experții eventual implicați în cadrul grupului să nu mai fie uh, puși în situații problematice. Numai că aceste declarații uh, nu s-au concretizat. Îmi pare foarte rău, am avut foarte multe dezbatere aici, Michel Evazie și aduce aminte despre aceasta în legătură cu verificarea declarațiilor. Votul final pentru ultima descărcare, Parlamentul a avertizat agenția spune că nu era rolul lui să verifice interesele financiare ale experților, pentru că acesta este rolul autorității competente din statele membre. De acord, dar nu văd de ce EMA nu poate să verifice declarațiile de conflict de interese care au fost depuse la ea. În ceea ce mă privește, mie mi se pare neliniștitor acest lucru. Am verificat punerea în aplicare de către EMA și am constatat două lucruri. Luând un eșantion de experți francezi, funcționari, foști funcționari de la EFSAF SPAS, am constatat că au fost mai multe diferențe. Majorita- majoritatea cazurilor au fost omiteri în declarațiile prezentate la EMA. Apoi, în numeroase cazuri, nu există niciun fel de declarație depusă pe lângă EMA și uh, acest lucru ar fi trebuit să se facă, de fapt. În al treilea rând, am luat notă de anumite uh, declarații unul dintre experți a omis să declare lucruri foarte importante, deși EMA prevede luarea în considerare a legăturilor dintre agenție și experții săi pentru un anumit număr de ani. În ceea ce privește revolving dur, un grup de interese a revelat că fostul director executiv al EMA și-a creat o agenție de consultanță nu după, ci înainte cu două luni de a pleca de la EMA. Această întreprindere a, uh, dat, uh, a făcut activități de counseling pentru anumite firme care doreau să obțină anumite avantaje. Pe vremea respectivă am lucrat mult la acest caz. Uh, Dată fiind uh, experiența pe care am câștigat-o, ar trebui să vedem cum vom putea pe viitor să garantăm uh, bună aplicare a articolului 16 din statutul funcționarilor. Există reguli, problema este aplicarea lor și acesta este motivul pentru care mă asociez domnului Panayatov pentru a cere un raport măcar până la avizul definitiv al Curții de Conturi în ceea ce privește EMA, în ceea ce privește EFSA. Uh, Agenția pentru Securitatea Alimentară, am înțeles că decizia mediatorului din 7 decembrie a condus la anumite reacții, numai că, iată, de mai bine de 2 ani acest subiect a fost prezentat chiar în această incintă de mine și de alți deputați, uh, în legătură cu doamna Suzy Renkens, fostă coordonatoare științifică și șef departament OMGO, care în 2008 a trecut la uh, firma Sagenta. S-au făcut trei recomandări consolidarea normelor în ceea ce privește uh, funcțiile uh, de șef, în al doilea rând recunoașterea că EFSA uh, nu a respectat regulile de procedură și a făcut o evaluare insuficientă a conflictelor de interese. Și, în al treilea rând, dacă cineva se prezintă în fața EFSA, trebuie să se obțină măcar câteva detalii legate de descrierea precisă a noului loc de muncă și procedurile care trebuie puse în aplicare. Trebuie neapărat să avem răspunsuri clare și deocamdată nu le avem. În al doilea rând, dintr-un punct de vedere mai general. Uh, recurența. Din 2010 au apărut cazuri de conflicte de interese în mai multe domenii, și în domeniul OMG, și în domeniul aspartam. Știți foarte bine, este ceva absolut anormal. Au apărut omisiuni în declarațiile de interese din statutul uh, funcționarilor care dăunează credibilității expertizei agenției, deși mai mult decât oricând avem nevoie de această agenție și de o adevărată expertiză în care să putem avea încredere. De curând, PAN, Pesticide Action Network, a analizat componenta, compoziția uh, comitetului științific și a constatat că 8 din cei 13 membri au relații formale cu IFSI și uh, intră în situații de conflict cu industria. Aceste situații de conflict de interes se referă și la cei din domeniul OMG-urilor președintele panelului, de exemplu, încă de la crearea EFSA din 2003, care a colaborat cu industria pentru a elabora uh, tipurile de riscuri. El s-a lăudat că a influențat cu foarte mult succes elaborarea unor linii directoare legate de uh, mediu și organisme modificate genetic, despre care vom vorbi în curând. În al doilea rând, de la Monsanto, cineva a prezentat în cazul unui workshop la Atena uh, Impactul enorm uh, asupra liniilor directoare este iarăși un lucru anormal. Vrem să se, să se dezbată acest lucru pentru a vedea care sunt legăturile experților cu ISI. Reamintesc faptul că foarte mulți membri din ISI fac parte din diverse întreprinderi legate de produse farmaceutice sau chimice. Această chestiune este recurentă. Activitatea ei este criticată și de Organizația Mondială a Sănătății, care este absolut indignată de cooperarea cu industria. Prin urmare, este neapărat nevoie ca EFSA să pună în aplicare un calendar precis și măsuri concrete pentru a rezolva aceste probleme. EFSA a făcut câțiva pași uh, însă mai trebuie făcute multe lucruri. Aceste măsuri trebuie integrate, o definire precisă a ceea ce înțelegem prin severitatea conflictelor de interese trebuie identificată. Trebuie stabilite linii directoare legate de articolul 16 din statutul funcționarilor. Trebuie de asemenea pus în aplicare un sistem de verificare a declarațiilor de interes cu uh, industria și, în fine, sancțiuni în cazul unor, unor omiteri voluntare legate de declarațiile de interes. Atâta vreme cât nu avem răspunsul la toate aceste chestiuni, trebuie să cerem un raport, pur și simplu. Asta am vrut să spun, am fost cam lungă, mă scuzați, dar este un element foarte important care merita întreaga noastră atenție și acum dau cuvântul colegului nostru Jacques Brandi. Thank you, Madam Chair. Um, and also thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru această contribuție pe care ne-ați comunicat-o. Eu vreau să o sprijin pe Utah Haug a spus pe bună dreptate că prea puțini dintre colegii noștri sunt aici prezenți, deși vorbim despre descărcare. Să nu uităm că Al Capone a fost uh, condamnat uh, doar pentru că s-au găsit nereguli în evidențele lui contabile, așa au reușit să-l ducă la închisoare. Eu cred, iată, că avem și noi aici o problemă importantă de lămurit, chiar dacă suntem Comisie de Mediu. Aprob în întregime proiectul de raport al doamnei Haug și nu cred că ar trebui modificat în vreun fel. Totuși, am o întrebare legată de celelalte domenii de politici ale Uniunii Europene. Noi suntem limitați doar la chestiunile de mediu sau, în calitate de comisie Envi, putem face comentarii și cu privire la PAC și la politica de pescuit? Vă întreb acest lucru, deoarece sunt membru și în COCOBU și am privilegiul de a citi multe raporturi de la multe rapoarte de la Curtea de Conturi. Și uh, apar foarte multe elemente de mediu și în alte programe. De exemplu, în schema agromediu, e bine, acolo avem un uh, procentaj foarte mic uh, de realizare a obiectivelor de mediu ceea ce în mod clar dăunează mediului. Deci eu cred că noi, Comisia de Mediu, putem să fim mai critici în acest sens. Apoi, săptămâna trecută, Curtea a emis un raport cu privire la politica comună de pescuit. Unul dintre obiectivele politicii de pescuit este să combată supracapacitatea și s-a ajuns la concluzia că nici măcar nu s-a definit capacitatea flotei de pescuit în program. Deci, întrebarea mea este, se justifică oare ca noi, Comisia de Mediu, să ne aplicăm și asupra altor programe ale Uniunii Europene? Sper că până mâine, când expiră termenul de depunere a amendamentelor, să pot veni și eu cu câteva amendamente. Președinte, mulțumim, doamna Rivazi. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, de acord cu intervenția dumneavoastră în legătură cu EFSA și Agenția pentru Medicamente. Mulțumesc de asemenea doamnei Iuta Hawk pentru activitatea pe care a făcut-o în legătură cu bugetul. Aș vrea să reiau aceleași argumente la care aș mai adăuga câteva elemente. Mie mi se pare extrem de curios faptul că aceste agenții și mai ales Agenția Europeană pentru Medicamente, știu că nu este poziția unora dintre colegii noștri, e bine, această agenție este finanțată în proporție de 80% din taxe farmaceutice pentru medicamente care trebuie să obțină autorizația de comercializare. Acest lucru încă nu este bine stabilit și la nivel OCDE. Dacă există foarte multe taxe direct legate de industrie, la un moment dat vor apărea legături care vor conduce la niște conflicte de interese. În orice caz, în ceea ce privește accesul la informații, eu sunt uh, absolut surprinsă să constat că un audit, cum este acesta pe care vi-l arăt, care a fost uh, realizat în cadrul EMA de funcționari ai comisiei, pentru acest audit au fost necesari doi ani pentru un grup de medici care l-au făcut și au trebuit să ceră mediatorului să aibă acces la acest document, care este un document public Iată, deci, o lipsă de funcționalitate. Cum se poate ca o asociație în care noi, uh, la, la care noi să nu avem acces? la documentele lor. Acesta este auditul din 30 aprilie 2009. A mai fost unul în 2010, conex cu acesta. De ce? Pentru că, dacă vrem să vedem care este evoluția cerată, cerută în legătură cu conflictele de interese sau cu conducerea acestor agenții, trebuie să avem acces și la auditul intern. Un al doilea lucru în legătură cu conflictul de interese. Am fost iarăși surprinsă să uh, aflu că um, atunci când uh, s-a aflat că directorul făcea parte din uh, biroul de consultați a fost foarte criticat. Dar faptul că în noiembrie deja își făcuse o, o firmă de consultanță și după două luni a plecat la agenție, iarăși este o lipsă de funcționare corectă a structurii. Uh, Vorbim despre un milion de dolari pentru industria farmaceutică sub formă de stock options pentru că laboratoarele farmaceutice au fost foarte mulțumite de această sumă. Putem să avem o retroactivitate în legătură cu numirea acestui director, pentru că este tocmai contrar articolului 16 pe care l-ați numit, doamna președintă. Din punct de vedere simbolic, exemplu, ar fi un exemplu foarte puternic. Vom spune, nu mai aveți dreptul să faceți parte dintr-un birou de consultanță pentru întreprinderile farmaceutice, pentru autorizarea medicamentelor și punerea acestora uh, în vânzare. Un alt lucru, în ce aflăm din acest raport de audit? Că 8 medicamente au fost autorizate pe plan european de către experți care au fost în același timp și judecători și parte. Deci facem un raport pentru un medicament și experții au acțiuni în laboratorul farmaceutic care va comercializa medicamentul respectiv. Întrebarea pe care o pun eu este următoarea. În urma auditului a fost o reevaluare a acestor 8 medicamente pentru că dacă au fost date avizele de acești experți, constatăm că noi, ca și consumatori, nu avem nici cea mai mică garanție că sunt medicamente fără niciun efect secundar. Deci, sunt foarte multe elemente care trebuie adăugate în legătură cu funcționarea acestor agenții în ceea ce privește EFSA, de exemplu, eu sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, domnule Paj. Uh, Cred că unul dintre elementele care ar putea consolida rolul deputaților europeni este să nu votăm această descărcare, pentru că dacă o facem, vor continua pe aceeași cale. Și ce vrem noi? Vrem să avem niște agenții europene fără pată, ireproșabile. Vedem că laboratoarele de medicamente spun actualmente că este mult mai ușor să ai o autorizație de vânzare la nivel european decât la nivel național. Și asta face trimiterea foarte multe lucruri. Dacă este mai ușor să obții la nivel european, e pentru că piață, aceasta este mai mare decât o piață națională. Eu confirm și întăresc ideea pe care a exprimat-o doamna președintă Lepaj. De asemenea, ă, aș dori ca raportoarea să se înscrie în această optică pentru, că a, pentru a da acest exemplu, ca să avem în continuare agenții ireproșabile la nivel european. Mulțumesc, doamna Rivazi. Doamna Sofia Mazek, Cocovici. Lipa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru acest raport detaliat. Însă aș dori să știu mai multe. Și anume, cum au reacționat agențiile la actuala criză economică? cât și în ce măsură și-au uh, concentrat agențiile, activitățile și asupra crizei economice, pentru că știm că sănătatea depinde și de mediu, de alimentație, dar și de starea uh, psihică și știm, de exemplu, că cineva care nu are un loc de muncă are și mai multe probleme de sănătate. Cred că ar fi util să știm pentru fiecare agenție în parte ce s-a făcut în această direcție în ceea ce privește conștientizarea populației. Știm astăzi că și uh, casele de sănătate uh, sunt tot mai goale în, uh, în statele membre datorită crizei economice și întrebarea e cum anume putem găsi o soluție. Eu cred că, în primul rând, se impune să conștientizăm acest lucru la nivelul instituțiilor europene și să uh, Uh, creăm, uh, să facem o conștientizare mai amplă pentru o bună alimentație și un mod de viață sănătos. Venons puis la comisie pour passer qu'on ait un peu Vom opri, vom încheia aici lista intervenenților pentru ca să putem să discutăm despre tot ceea ce ați ridicat ca problemă. Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Doresc să susțin ceea ce ați spus dumneavoastră. Ești... Cred că se impune să subliniem condițiile în ceea ce privește Emma care a fost obligată să uh, creeze transparență. A fost însă un război și asta uh, știu în uh, ceea ce privește Institutul Cochrane, o, o luptă între acest institut și agenție care s-a purtat vara trecută. Însă știu că oamenii nici uh, măcar nu reușesc să obțină informații cu privire la rezultatele testelor clinice, chiar dacă aceste rezultate sunt negative și ele sunt păstrate secret, este aproape penal. Și de aceea cred că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce facem cu privire la aceste agenții și la legătura dintre agențiile naționale și agențiile europene. Uh, pentru că agențiile europene trebuie să fie transparente conform legislației, dar nu e cazul. Și dacă lucrurile sunt atât de interconectate, trebuie să adoptăm o poziție clară, pentru că noi avem misiunea să apărăm sănătatea cetățenilor europeni. Mulțumesc. Je suis bien d'accord avec vous, madame. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, doamna Testori, pentru DG Sanco, doamna director, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Îmi permit să intervin. Știu că um, n-ar trebui să vorbim despre acest lucru, dar vreau să vă spun că comisarul nostru este foarte interesat de aceste conflicte de interese. De 9 luni deja am uh, instituit o task force pentru toate agențiile, astfel încât toate agențiile care depind de noi, EFSA, EMA și celelalte, să aplice aceleași standarde, cele mai înalte, pentru a evita conflictele de interese. Cazurile despre care vorbiți uh, acum și care ne preocupă și pe noi țin de trecut Acum noi am pus în aplicare o politică de conflicte de interese la nivelul uh, agențiilor cu norme foarte uh, stricte. Și vom veni cu detalii când doriți, doamna președinte. Și de altfel dorim să prezentăm un raport Consiliului și Parlamentului pentru a vă arăta ce a făcut DG Sanco de când uh, este competentă de EMA și de EFSA. Mulțumesc, doamnă directoare, doamna raportoare. Dacă doriți să interveniți. Ja, ich hab zuallererst eine... Da, în primul rând, aș avea o rugăminte, atât uh, pentru dumneavoastră, domnule Paj, cât și pentru Michel Rivelzi, dar și doamna Ocan, au susținut uh, spusele dumneavoastră. Și dacă tot aveți înscris uh, ceea ce ne-ați prezentat, uh, v-aș fi foarte recunoscătoare dacă mi-ar parveni și mie. Asta în primul rând. În al doilea rând, Kurt a întrebat dacă noi, în calitate de comisie de mediu, avem dreptul să spunem și altceva uh, cu privire la alte domenii de politici în cadrul procedurii de descărcare. Răspunsul este nu. În acest sens trebuie să facem parte în alte comisii. Însă, la asta mă refeream în discursul meu. Acum când vorbim despre reformă, fie că e vorba de politica de coeziune, politica agricolă, politica în domeniul pescuitului, noi, ca și Comisia de Mediu, trebuie să redactăm un aviz. Însă știu cum suntem noi. Îl lăsăm pe raportor să elaboreze avizul și mai venim eventual cu vreun amendament, însă cred că este important să analizăm și să uh, tratăm uh, propunerea comisiei direct și să discutăm și cu colegii noștri din diferitele grupurile politice pentru a stabili direcția acestei reforme. Pentru că altfel nu vom ajunge la rezultatul dorit. Oricum lucrurile sunt interconectate, este în bine, sper însă că vom putea merge în această direcție. Ce spunea doamna Paula Testori înainte este adevărat. Noi ne ocupăm de trecut și anume de anul 2010. Așa e mersul lucrurilor în procedura de descărcare de gestiune. Pentru că se tratează bugetul finalizat a unui an precedent. Problema mea este și a multor altora, dar uh, vă că este împărtășită și de doamna zic care spune că vreau să văd și auditurile interne. Vreau să fie publicate. Dragi colegi și dragi colegi, auditurile interne, așa cum sunt ele concepute în momentul de față, fie că e vorba de agenții sau de comisie, aceste audituri se evaluează la modul, în mod intern. Și au menirea de a veni cu măsuri administrative pentru a garanta ameliorarea acestor structuri. Cum credeți că ar arăta aceste audituri interne dacă pe viitor acestea vor fi publicate pe pagina de web? Gândiți-vă că aș fi auditor intern sigur că m-aș feri să uh, public la adresa colegilor critici să spună la făcut aia, celălalt aia și așa mai departe. De aceea sunt audituri interne. Totuși, ar fi bine ca raportorii să aibă acces la aceste audituri interne pentru a putea ține cont de acele aspecte. Însă acestea nu sunt destinate publicului și nu sunt de aceeași părere cu mediatorul european, pentru că uh, s-ar impune alte tipuri de audit atunci, însă nu sunt de aceeași părere ca mediatorul european, ca fiecare jurnalist care are chef acum să critique proastă gestiune europeană, să aibă acces la aceste rapoarte de audit. Așa ceva nu se poate. Noi, ca și organ bugetar, avem posibilitatea să analizăm uh, individual astfel de audituri, dar nu se publică pe pagina de web. Asta e procedura și eu consider că nu există nicio valoare adăugată dacă aceste rapoarte de audit intern, nu mă refer la cele ale curții de conturi, că acele audituri sunt publice pentru toată lumea. Însă în ceea ce privește aceste audituri interne, acestea au menirea de a veni cu propuneri de îmbunătățire pentru administrație. Și în opinia mea, acestea nu pot fi publice pentru că altfel și-au greșit uh, menirea. Mulțumesc, spune doamna președintă. Da, înțeleg, transparența e transparență. Da. Și atunci voi avea transparență, numai că nu vi se va mai oferi nimic. Transparență înseamnă că publicăm absolut tot. Însă în acele în condiții, această, acest departament de audit intern de 39 de persoane poate fi desfințat. Ce să mai facă ei? Știți că și în cadrul Parlamentului există o astfel de funcție de audit intern care spun: ia vedeți, poate ar fi mai bine să faceți uh, asta sau aia pentru ameliorarea lucrurilor și e foarte bine. Însă, dacă toate aceste aspecte devin publice pentru ca toată lumea uh, să uh, poată critica, atunci nu fac decât să împiedic o activitate corespunzătoare. Uh, Aș dori să trecem la subiectul următor, Michel. Da, foarte repede. Discuția pe care o avem este esențială. Trebuie să vedem până unde mergem cu deschiderea, până unde putem transmite rezultate pentru publicul larg. Mie mi se pare și mă refer la ceea ce se întâmplă în Statele Unite cu FDA. Mie mi se pare că totul este, acolo totul este accesibil pe internet. Când văd auditul, și o să vă dau acest audit pe care vi-l arăt acum, auditul intern, el ne permite să vedem cum funcționează agenția și cum există audituri în fiecare an, putem vedea cum se ameliorează, cum se îmbunătățesc uh, criticele. Nu vrem să distrugem agențiile, avem nevoie de ele. Rolul nostru este să le îmbunătățim funcționarea și de aceea trebuie să avem acces la documente. Iar rolul comisiei de care vorbiți dumneavoastră, domnule raportoare, va fi să facă bilanțul tuturor acestor audituri. Este o activitate extrem de importantă care trebuie făcută între Curtea de Conturi, auditul intern și așa mai departe. Dar știți că nu nu avem nevoie de documente confidențiale, pentru că în, um, avem nevoie de informații, iar când vorbim despre transparență, transparența este la toate nivelurile, chiar și comisiile care vor da avizul pentru un anume Uh, medicament, trebuie să fie responsabile. Este nevoie ca un expert să explice de ce autorizează sau nu un anumit medicament. Dacă aveți o comisie cu experți al căror nume nu-l cunoașteți, nu știți cine decide ce, e bine, în acest caz apar conflictele de interese cele mai grave, pentru că oamenii își spun suntem protejați de lipsa de transparență. Eu cred că transparența trebuie să fie uh, valabilă la toate nivelurile, totul trebuie să fie public. Doamna președinte intervine, cred că este un subiect care ar trebui reluat, probabil uh, um, cu altă ocazie. Poate ar fi bine să organizăm o dezbatere sub orice formă în cursul primului semestru din 2012 pe acest subiect care uh, pare a fi major doamnă președinte, este întreruptă și dă cuvântul domnului Silbar. Mulțumesc, doamnă președinte. În, intervin în calitate de coordonator și aș dori să o sprijin pe colega Hau cu totul în argumentația sa. În această procedură de descărcare, de gestiune, nu e vorba de uh, a crea transparență de dragul transparenței, ci de a avea agenții care să funcționeze pentru bunăstarea cetățenilor noștri. Dacă astfel de rapoarte au un sens intern, cred că totuși noi, ca parlamentari, ar trebui să avem acces la ele pentru a ne putea îndeplini răspunderea care ne revine. Nu cred că ar fi bine ca acestea să fie publicate pe pagina de web. Uh, efectul ar fi uh, complet diferit. O parte dintre aceste rapoarte pot uh, să aibă de-a face și cu drepturile de proprietate intelectuală. De aceea cred că se impune ca noi să ne asigurăm că uh, se aplică o anumită obiectivitate științifică, dar nu este vorba de a arăta cu degetul pe cineva. Apoi, Uh, cred că Comisia noastră trebuie să vizeze bună funcționare a acestor agenții și în acest sens importantă este și independența experților și a angajaților. Și de aceea cred că am putea să ne gândim la introducerea codului de conduită pentru toate agențiile, însă o transparență prea mare în chestiunile interne, cred că ar fi dăunătoare uh, pe fond. Încă o dată, mulțumiri Iutei Hau, care cred că a făcut treaba excelentă și uh, efectuează uh, aceste lucrări în uh, folosul cetățenilor. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc și raportoarei pentru activitatea depusă. Vă reamintesc, după cum ați subliniat uh, și dumneavoastră, că termenul de depunere este pe data de 20 ora 18. Vom, discuta, uh, vom vota în luna martie. Trecem acum la punctul numărul 16 nu, mă înșel la punctul numărul 13 din ordinea de zi privind rapoartele de evaluare a legislației privind OMG-urile. Madame la directrice, si vous voulez bien... Doamna directoare, dacă doriți să luați cuvântul, vă rugăm. Faceți-ne rezumatul situației. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta evaluarea legislației legate de organismele modificate genetic pe care am finalizat-o în toamnă. Această evaluare face parte dintr-un proces continuu pe care îl aplicăm legislației noastre. Vrem să vedem dacă ea este în continuare adecvată provocărilor actuale. Cât privește ONG-urile, aș începe cu câteva fapte, câteva informații. Actualmente avem două astfel de, de organisme comercializate în Europa. Monsanto 810, care este un tip de porumb, și cartoful Amflora, care este cultivat în trei state membre. Actualmente există șase state membre care au impus clauza de salvgardare împotriva cultivării uneia sau a ambelor acestor organisme modificate genetic. Astăzi nu există aproape niciun organism modificat genetic cu această etichetă. Dacă ar conține organisme modificate genetic, ar trebui sigur să aibă eticheta. Avem puține, puține astfel de produse, în principal soia și porumb, care sunt importate. Acum, cât privește furajele, între 85 și 90 la 95% din furajele de pe piață au origini modificate genetic și au această etichetă. Noi am făcut două evaluări pentru a analiza legislația de mediu și legislația privind uh, OMG-urile în uh, lanțul alimentar și al furajelor și au concluzionat că problemele de mediu nu decurg atât de mult din legislație, ci din modul de punere în aplicare. Aplicarea este dificilă la nivel național și este neuniformă. Așadar, cele două rapoarte de evaluare arată că trebuie să facem o aplicare mai bună și că e nevoie de mai multe măsuri pentru a armoniza punerea în aplicare. Și dacă îmi dați voie, am să rezum constatările evaluărilor noastre. Mai întâi, reiese că avem nevoie de un ghid sau de niște orientări cu privire la evaluarea riscului mai explicite pe care să le putem respecta în timpul evaluării și să ne asigurăm că astfel acționăm conform unor linii bine definite. În al doilea rând, evaluările ne mai arată că statele membre trebuie să dea dovadă de mai mare flexibilitate și că trebuie să ținem cont și de factorii economici. În al treilea rând, cu privire la produsele importate, se constată că trebuie să îmbunătățim eficiența procesului de autorizare și, de asemenea, trebuie să abordăm acele incidente de detectarea urmelor de prezență scăzută în produsele ce intră la noi. Și, în fine, cu privire la etichetarea celor care au uh, origini modificate genetic, cred că ar fi bine să optăm pentru o abordare armonizată, chiar dacă ea rămâne una de tip facultativ. Acum vreau să asigur Parlamentul European că noi am luat foarte în serios aceste evaluări și am pus deja în aplicare multe măsuri, așa cum reiesile din evaluare. Le Trec în revistă pe scurt. Cât privește cultivarea, am adoptat un astfel de pachet. Parlamentul și-a dat deja avizul și pachetul este discutat actualmente la Consiliu. În al doilea rând, cu privire la prezența scăzută de organisme modificate genetic, am adoptat reguli de punere în aplicare care definesc o abordare armonizată pentru controlul și detectarea produselor cu urme de organisme modificate genetic și este operațională din iulie 2011. Apoi, Comisia în aprilie a publicat un raport cu privire la implicațiile social-economice ale culturilor de OMG-uri. Asta pe baza datelor primite de la statele membre. Și am lansat de atunci un proces de reflexie care a care s-a concretizat și printr-o conferință importantă în octombrie la care au participat deputații europeni. Și apoi finalizăm uh, actualmente adoptarea liniilor directoare pentru alimente și furaje. Și vom trimite proiectul Parlamentului European. Sperăm ca aceste linii directoare să poată fi adoptate la începutul anului viitor. De asemenea, revizuim liniile directoare pentru evaluările de risc asupra mediului. Și, în fine, cu privire la etichetarea OMG-urilor, lansăm uh, un studiu pentru a vedea prin ce modalitate putem armoniza sistemele și dacă e nevoie de astfel de armonizare. Și, în fine, în legătură cu monitorizarea, deoarece Comisia insistă mereu că trebuie să consolidăm monitorizarea efectelor de mediu, E bine, pot să vă spun că actualmente discutăm cu statele membre și cu companiile niște orientări mai detaliate care să ne asigure că se face și o monitorizare eficientă a efectelor de mediu post-autorizare. Și în acest sens organizăm o conferință pe această temă în martie anul viitor. În concluzie, suntem pe calea cea bună, însă e clar că toată lumea trebuie să depună eforturi, în special statele membre, pentru a ne asigura că legislația noastră continuă să fie pusă în aplicare în mod eficient și armonizat. Mulțumesc, președinta. Vă mulțumim, doamna director. Doamna McAven. And um, thank you, thank you to the Commission for that. Mulțumesc, mulțumim Comisiei pentru prezentare. Vreau să salut um, ultimul lucru pe care l-ați spus în legătură cu evaluările de impact asupra mediului. Auzim multe despre impactul asupra biodiversității. Eu însă am uh, avut astfel de rapoarte cu privire la India. Nu este pur și simplu efect asupra mediului, ci și asupra strămutării și poate ar fi bine ca dumneavoastră să vă aplicați asupra acestui lucru să zicem că avem o cultură de bumbac și um, caracteristicile ei s-ar putea transmite la culturile de produse alimentare. Culturile de bumbac modificate genetic nu mai atrag insectele, nu se mai face polenizarea. Deci, iată, o serie întreagă de implicații. Eu nu sunt expert, însă cred că ar trebui să ținem cont și de biodiversitate. Așa că salut această parte din activitatea dumneavoastră și sper să împărtășiți rezultatele dumneavoastră și Parlamentului. Merci, Linda McAvan, monsieur. Mulțumim, doamna McAvan. Domnul Van Dalen. Wel, voorzitter. Eh, ik stel zeer op prijs dat van de kant van de commissie ons een overzicht... Mulțumesc, doamna președinte. Văd că și Consiliul și Comisia insistă pe rolul pe care îl avem noi de jucat și pe faptul că pentru 2012 avem un calendar de respectat. Eu i-aș pune o întrebare doamnei director cu privire la un raport care a fost redactat de un grup de lucru cu privire la noile tehnici. Acestea au fost supuse analizei și Vreau să insist acum pe faptul că există o dată, dată ce apare în raportul de astăzi, și anume martie 2011. Eu sper să putem vedea acest raport, să putem citi uh, cât mai curând, pentru că, iată, a trecut deja un an de când așteptăm publicarea lui și acest lucru, de fapt, este valabil și pentru un raport al EFSA care se referă la siguranța anumitor produse și anumitor plante modificate genetic. Vreau, deci, să știm când vom putea să citim acest nou raport. Mulțumesc. Doamna Auken. Formand, øh, jeg tager det her dansk. De data aceasta am să mă exprim în daneză și v-aș adresa câteva întrebări. Care sunt consecințele pe termen lung asupra mediului? Țineți cont de ele sau nu? S-au uh, dat uh, tot felul de autorizații, dar eu aș vrea să știu în ce măsură ați ținut cont de repercusiunile pe termen lung. De exemplu, știm bine ce s-a întâmplat cu albinele. Ne-am dat seama atunci că nu s-a ținut cont de toate consecințele și că apare o cantitate de miere ilegală, deoarece această miere nu avea voie să conțină OMG-uri. Noi însă am crezut că o să avem o marjă mai mare de manevră, că vom vedea noi ce facem cu autorizația, dar ne-am dat seama că nu putem controla albinele, nu știm dacă ele vor uh, vor poleniza florile, nu știm unde anume se vor îndrepta pentru a recolta polen. Deci, iată, nu putem să ținem cont strict de elementele economice sau social-economice, ci trebuie să privim mai larg. Acum nu știu dacă producătorii de miere vor putea să-și vândă produsul, ce etichete îi vor pune. Deci trebuie să ținem cont de aceste lucruri pe termen lung de consecințele care decurg din acordarea unei autorizații. Și, așa cum spunea și doamna Iuta Haug mai devreme, transparența este importantă, ar trebui ca ea să existe la toate nivelurile. Cum ne vom putea însă asigura că există o deschidere suficientă și că putem să susținem aceste argumente într-o dezbatere cu experți? Eu cred că aici uh, avem un element foarte important de luat în considerare. Și, în fine, pentru a încheia, aș vrea să știu următorul lucru. Ne-am putea oare gândi, spre exemplu, să impunem necesitatea aplicării directivei 18 pe 2001? sau ar trebui să ne bazăm pe directiva din 2003? Este vorba despre alimente și furaje. Există anumite prevederi care ar putea fi mai restrictive și, în acest caz, dacă ne confruntăm cu o problemă de sănătate, nu prea știm ce s-ar întâmpla. Ar putea exista consecințe asupra biodiversității, dar și uh, pe plan socioeconomic. Se pune problema brevetelor, printre altele. Iar acest lucru ar putea dăuna și ar putea distruge o cultură obișnuită. Euh, Madame Sommer. Președinte, mulțumim, doamna Sommer. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru raport. Am întrebări care merg mai departe și nici nu știu dacă doamna testoare poate să-mi dea un răspuns. În primul rând, dacă mi-aduc bine aminte, încă ne lipsesc pragurile pentru sămânță. Știu că este altă direcție generală, dar cred că totuși la nivelul comisiei se comunică. Aveți uh, informații mai precise în acest sens? Și apoi, încă o întrebare. Constatăm că întrebările care au fost formulate aici, dar și uh, discuțiile la nivelul întregii Uniuni Europene se concentrează și asupra întrebării dacă s-a făcut cumva o evaluare de impact, dacă ar fi posibil ca în ziua de astăzi să lucrăm, să trăim fără OMG-uri, inclusiv la nivelul furajelor. Dacă am înțeles bine, noi importăm 70% din furajele noastre proteice, majoritatea conțin OMG-uri și aș fi dorit să știu dacă e posibil sau ar fi posibil să substituim aceste furaje. Nu în sensul de importa din aceleași țări furaje fără OMG-uri, pentru că se vorbește și de așa ceva. În opinia mea, cred că n-ar fi posibil uh, datorită restricțiilor care țin de suprafețe și de climă, însă vreau să știu dacă există date mai concrete în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc uh, Corin pentru uh, conducerea lucrărilor. Ai cuvânt. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte, doamna director, mai ales în legătură cu raportul însuși sau rapoartele. Există unul asupra căruia ar trebui să avem o dezbatere de fond, pentru că, sincer vă spun, scopul legislației nu este să favorizeze comercializarea OMG-urilor, ci să protejeze sănătatea și mediul în cadrul punerii pe piață a acestor OMG-uri, practic nu este același lucru. Există un a priori care mi se pare incontestabil conti- se continuă cu tot felul de afirmații gratuite legate de faptul că atunci când statele membre uh, au obiecțiuni, o, le au pentru motive politice și nu științifice, dar este absolut neadevărat. Există unele state membre care, tocmai pe baza unor evaluări științifice și păreri uh, științifice, iau anumite decizii. În al treilea rând, mi se pare că problema principală uh, și am vorbit deja despre ea, se referă tocmai la condițiile de aplicare și mă alătur uh, afirmațiile doamnei Haugen de alături. Evaluările de risc direct și indirect pe termen lung pentru obiectele modificate, organismele modificate genetic sunt foarte importante. În Consiliul din decembrie 2008 avem aceste lucruri, în multe alte documente ale noastre, în regulamente, unde se spune că trebuie neapărat ameliorată, îmbunătățită cooperarea dintre statele membre și EFSA, uh, prin urmare, eu sunt de-a dreptul mirată că avem acest uh, raport care este atât de partizan, atât de evident partizan. În schimb, mă alătur concluziei principale a Comisiei care spune că nu trebuie reformulată legislația privind OMG-urile, ci uh, trebuie mai bine pusă în aplicare. Uh, Putem uh, vorbi despre adaptări în legătură cu uh, culturile, de exemplu, ar fi bine să putem permite statelor să interzică cultivarea OMG-urilor. Într-o primă lectură, uh, cred că ar fi un text care merge în direcția întăririi propunerii Comisiei. Apoi ar trebui să avem o evaluare a riscurilor o evaluare mai, uh, mai largă decât cea pe care o avem în prezent și mai ales în legătură cu aspectele indirecte și cu pertinența folosirii OMG-urilor într-un context agronomic dat. Colega noastră vorbea adineaori de ceea ce am aflat despre India. Sunt elemente interesante și este important să vedem cum se petrec lucrurile și în alte părți ale lumii. Și în fine, salut eforturile Comisiei în legătură cu noile linii directoare privind riscurile legate de mediu. S-au făcut progrese, mai ales în ceea ce privește impactul OMG-urilor asupra unor insecte, dar există și puncte cruciale care pot fi îmbunătățite, mai ales în ceea ce privește echivalența substanțelor, care pentru mine și mulți dintre noi nu sunt tocmai acceptabile. De asemenea, evaluarea uh, riscurilor care ar putea conduce la exonerarea anumitor întreprinderi de folosire a OMG-urilor, ceea ce este inacceptabil. Există diferențe și în legătură cu concluziile Comisiei, etichetarea alimentelor provenite de OMG-uri, e bine, există unele semnături care au fost date acum trei ani la Comisie, numeroși producători de carne de pasăre sau de porc nu pot să-și valorifice uh, marfa uh, din cauza că uh, animalele au fost hrănite cu OMG-uri, cum să explicăm agricultorilor cum ar trebui să lucreze? Deci, în al doilea rând, se vorbește despre un prag de contaminare pentru uh, alimentele uh, pentru oameni. Mi se pare absolut inacceptabil. Dacă un lucru nu este autorizat, nu trebuie să acceptăm niciun fel de prag. Uh, Astfel, dacă am face acest lucru, am pune din nou în discuție tot ceea ce s-a reușit deja să se obțină în acest domeniu al interzicerii folosirii OMG-urilor. Apoi, acest uh, prag de contaminare pentru semințe este un subiect extrem de delicat și cred că uh, are mize ecologice și economice putem să vorbim uh, despre semințe și OMG-uri sub tot felul de etichete am deschide ușa unei contaminări generalizate a agriculturii europene și costurile ar exploda pentru a limita această contaminare pentru statele care ar dori să facă acest lucru. Trebuie să asigurăm puritatea semințelor. Acest lucru este mai logic și mai economic. Trebuie să minimalizăm contaminarea la sursă în primul moment al uh, lanțului trofic. Mai bine în aval decât să trebuiască să uh, suportăm măsuri uh, um, costisitoare la nivel de agricultor sau de prelucrător sau de alți actori. Cred că este o logică în care trebuie să ne înscriem și pe care să o respectăm. Mulțumesc, Corin Lepaj. Ultimul vorbitor este Richard Mulțumesc, domnule președinte. Cred că important este ca la nivel european să ne asigurăm că e vorba aici de producte sigure și în acest sens cred că Comisiei revine un rol important pentru că conform tratatelor există acest principiu al prudenței și asta vizează și riscurile care ar putea apărea pe viitor, să se evalueze deja în momentul de față, de aceea cred că se impune o verificare foarte uh, severă. Comisia vine cu argumente științifice, însă noi știm că există foarte multe opinii, avize, care sunt tot științifice și care nu corespund celor citate de comisie sau nu corespund întotdeauna. Nu este o chestiune care trebuie discutată la, la nivelul principiilor, însă cred că și știința constă în a accepta și argumentele celorlalți în verificarea acestora. Și în acest sens, Comisia, dar și EFSA creează senzația că desfășoară un rol destul de îngust și unilateral. De aceea, cred că se impune prioritizarea argumentului uh, științific, dar și în ceea ce privește efectele pe termen lung, dar și uh, chestiunile uh, regionale. Mi-aș dori ca Comisia să încerce să deblocheze lucrurile la nivelul Consiliului și să ofere posibilitatea statelor membre care sunt mai ezitante să apeleze la uh, ceea ce uh, doresc Apoi, Comisia trebuie să mai asigure și dreptul de opțiune și asta mai înseamnă și că producătorii care doresc să utilizeze furaje fără OMG-uri să aibă siguranța că acestea nu sunt uh, contaminate. Cred că este foarte dificil aici să vorbim despre o puritate absolută, însă aceste praguri nu sunt fundamentate neapărat științific și parțial, așa cum rezultă și din întrebarea lui Renate Zomăr. uh, parțial, de fapt, nici nu există astfel de praguri. De aceea, cred că Comisia ar trebui să aplice un uh, grad de severitate și atenție foarte ridicat pentru că această uh, puritate uh, să fie garantată pentru consumatori, pentru că doar așa pot lua o decizie fundamentată. Același lucru este valabil și în ceea ce privește etichetarea, pentru că oamenii trebuie să știe ceea ce consumă la urma urmei. Și a venit așa pe ușa din dos, cum că nu se poate uh, proba. Uh, consider că acestea nu sunt argumente, în special în condițiile unei tehnici care uh, se învârte în jurul unor sume foarte mari și care poate avea efecte uh, și implicații majore. Cred că aici uh, Comisia trebuie să privească în viitor, pe termen mai lung, și pentru că parțial este vorba și de o chestiune politică și de aceea Comisia trebuie să aibă grijă să vină totuși în întâmpinarea doleanțelor populației. Îi revine așadar în acest sens un rol important și sper că pe viitor uh, preocupările Comisiei vor merge și în această direcție. Mulțumesc! Paolo Paula Testori și domnul Pule, doreați să mai formulați un răspuns? Câteva minute, vă rog. Thank you, thank you very much, Mr. President. So, first of all... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În legătură cu monitorizarea privind efectele asupra mediului, Comisia ține mult la această monitorizare și acesta este și motivul pentru care noi lucrăm împreună cu statele membre și cu companiile care doresc autorizarea OMG-urilor. Vrem să existe o monitorizare post-comercializare, iar evenimentul din martie tocmai acest lucru îl vizează. Cum ne putem asigura că monitorizarea post-comercializare, post-autorizare funcționează? Acum, efectele pe termen lung ale OMG-urilor. În evaluarea noastră, și vreau să spun că Europa deține cea mai uh, solidă, cea mai riguroasă procedură de evaluare a efectelor asupra sănătății umane și asupra mediului. În nicio altă parte din lume nu se face o astfel de evaluare, deci vreau să asigur deputații că legislația noastră stabilește baza de evaluare nu pentru comercializare, ci pentru a ne asigura că ceea ce se comercializează nu are efecte nocive asupra sănătății oamenilor sau mediului. Și vă amintesc că măsurătorile pe care le-am adoptat uh, sau măsurile adoptate pentru furaje nu erau în sensul adoptării sau nu a OMG-urilor, ci aveam în vedere o metodă de testare și eșantionare pentru ca să ne asigurăm că toate autoritățile de control folosesc aceeași metodă de detectare a prezenței de OMG-uri și că pragul zero este același pentru toți. Așadar, acel prag tehnic de zero pentru detectarea de urme neautorizate de OMG-uri continuă să se aplice. Cât privește raportul cu privire la noile tehnici pe care deputatul Van Dalen l-a menționat, da, corect, lucrăm împreună cu statele membre la acest raport, am înființat un grup, însă raportul nu este finalizat. Am uh, cerut un aviz din partea EFSA și de îndată ce raportul va fi finalizat, vom reveni aici la dumneavoastră și îl vom discuta. Am uitat să-i răspund doamnei Zomer cu privire la pragurile pentru semințe. Da, noi considerăm în continuare că semințele nu trebuie să fie contaminate de OMG-uri și în continuare evaluăm nevoia de a avea un prag – care să permită o prezență ce nu poate fi evitată, dar încă nu avem concluzii, suntem încă în faza de studiu. Cât privește cultivarea, vreau mai întâi să spun felicitări, pentru că, datorită doamnei Lepaj, am putut să obținem un aviz pozitiv al Parlamentului European pentru propunerea noastră. Noi considerăm că e important să permitem în continuare statelor membre să decidă ele însele dacă vor sau nu să aprobe cultivarea de OMG-uri pe baza mai multor motive socioeconomice, de amenajare teritoriale sau agricole. Însă propunerea e blocată în, în Consiliu. Noi depunem toate eforturile pentru a ne asigura că propunerea va fi adoptată, pentru că ni se pare pur și simplu corect ca statele membre să poată hotărâ ce se cultivă pe teritoriul lor, în condițiile lor. Încă o dată mulțumesc uh, Parlamentului și Comisiei dumneavoastră care a dat dovadă de viziune sprijinindu-ne cu această propunere. Și în fine, implementarea sau aplicarea acestei legislații este uh, un act în desfășurare. Noi vrem ca aplicarea să fie mai bună, mai solidă și cu ajutorul dumneavoastră suntem gata să analizăm orice argument pe care ni-l uh, invocați și sper să puteți fi de acord uh, cu mine că am dat dovadă de cea mai mare deschidere pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mulțumesc! Paula Testori uh, și domnul Pule pentru aceste informații. Cred că a fost o dezbatere importantă care probabil se va relua și cu alte ocazii. Trecem acum la punctul următor și anume inițiativa Green Belt. Cortina de fier a dus la circa 500 de uh, 12.500 de kilometri și în acest sens doresc să-i salut pe experții noștri, ca Frobel. Avem mai întâi o prezentare video și după aceea putem discuta această oportunitate de protejare a naturii și cred că dacă tehnica funcționează putem începe. Da? Ok. You Yeah. Uh, Domnul Kai Fröbel va face comentarii. Stimate domnule președinte, stimați deputați, uh, mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta această bandă verde europeană. Este vorba de o axă de legătură la nivelul mediu, Eh, la nivelul mediului una dintre cele mai fascinante pentru uh, cei care activează în domeniul protecției mediului. Dacă aruncăm o privire înapoi, în uh, eh, 1989 a fost demarată această inițiativă pentru păstrarea celor spații care au, s-au creat la granița dintre RVG și RDG. Apoi, uh, în 2002, uh, domnul Gorbaciov a vizitat această zonă și în uh, prezența acestei persoane care a contribuit mult la deschiderea Europei, această idee s-a conturat cu ocazia și unei conferințe de la Budapesta și acum există parteneri de discuție în fiecare țară, 24 de țări participante, 15 state UE, 4 țări candidate și două țări uh, ne-UE, și anume Norvegia și Rusia. Așadar, uh, conceptul de mediu este axa centrală a acestui uh, concept care uh, merge de la Marea Nordului până la Marea Mediterană. Acestea sunt siglele uh, proiectelor statale și a proiectelor din partea ONG-urilor care vizualizează câte eforturi au, uh, con, au fost făcute în această direcție. 39 de parcuri naționale se află pe această linie trei dintre care transnaționale și peste 3000 de zone protejate pe această centură verde. Întrebarea se pune de ce tocmai pe această linie? De ce se regăsesc aici atât peisaje naturale cât și peisaje culturale fascinante, ca de pildă aici la granița de Bulgaria și Serbia? A fost uh, locația la Cortina de Fier, tocmai această uh, pază de graniță inumană a făcut ca timp de ani îndelungați uh, natura să poată dezvolta fără piedici în această zonă. Și nu este o coincidență, ci rezultatul istoriei recente, faptul că tocmai aici, la uh, granița dintre Pactul de la Varsovia și uh, Europa Capitalistă, s-a creat această zonă verde. se știe că multe specii sunt uh, de mult periclitate, dacă vorbim însă doar de râsă, uh, această specie și-a găsit uh, locașul sau zona de, în care să poate supraviețui în această, în această centură verde. În această perioadă a schimbărilor climatice, când ecosistemele merg spre nord, este și direcția acestei uh, în care se deplasează și animalele. Această centură verde reprezintă o șansă fantastică pentru că este foarte respectată de mediu datorită acestei legături între protecția naturii și istoria uh, europeană. Și încercăm acum să construim o rețea a viețuitoarelor mai colorată și care ar duce la mai puțină birocrație. Și pe acest uh, ultim diapozitiv vedeți o imagine diversă de oameni, peisaje, animale în Europa. Ceea ce nu putem uh, transmite cu această imagine este entuziasmul oamenilor care în 24 de țări ale Europei participă la o inițiativă care, în opinia noastră, este una profund europeană. Și oamenii care participă la această inițiativă pun în aplicare un aspect de care este atât de multă nevoie în Europa și anume o viziune mare, transfrontalieră, care dă curaj, care își propune păstrarea biodiversității, asta concret pe o centură de pământ, un, tărâm verde, care de asemenea are o anumită simbolistică. Și dacă îmi permiteți o ultimă idee, cred că Europa ar trebui să nu se definească doar printr-o, printr-un spațiu economic. Europa are nevoie, asta și nu doar din perspectiva crizei euro actuale, are nevoie așadar și de simboluri europene uh, viabile și în domeniul culturii și a naturii. Și de aceea Sperăm și noi că Parlamentul European va susține această inițiativă a Centurii Vers, care este cel mai mare proiect la nivel mondial de uh, a face a interconecta zone naturale la nivel transfrontalier. Mulțumesc, domnule Carl Fobal. O invit și pe doamna Liana Gheidețis să vină la prezidiu. Așadar, o centură naturală extraordinară și în Slovenia. Nu știu dacă există întrebări și în Lituania și pe lângă Danemarca. Vă întreb dacă în Slovenia este cunoscută această centură verde. Dacă doriți să spuneți ceva în acest sens. Hvala lipa za vprašanje, gospod predsedujoči. Ne, nis, jaz osebno nisem poznat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu. Eu personal trebuie să vă spun că nu cunoșteam acest proiect. Nu am auzit de el. Dar mi se pare foarte interesant. Da- Mulțumesc. Așadar, ați avut ocazia să-l cunoașteți. Uh, dumneavoastră sunteți și nouă în uh, Parlament uh, de astăzi activați. Este cunoscută în Lituania această centură verde, pentru că acolo a avut uh, loc și această mișcare ecologică. Bet turbūt pritarčiau kolegijai iš Slovenijos, kad matyt viešoje. Ei bine, eu uh, mă realiez la ce a spus colega din Slovenia. Cred că acest proiect nu este atât de bine cunoscut de către public și cred că Prezentarea lui în Parlamentul European ne va încuraja să vorbim despre el în public mai des. Însă, din câte am văzut, uh, organizațiile care sunt implicate în acest proiect sunt uh, bine cunoscute, atât doar că activitățile lor de aici, din acest proiect, nu sunt cunoscute. Eh, μπορώ να σας πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το, ένα τέτοιο πρόγραμμα. Mulțumesc. Mm, cred că un astfel de program este într-adevăr foarte interesant. Însă doream să mă refer la altceva. Poate domnul raportor știe deja acest lucru. Mai există o inițiativă corespunzătoare care este susținută foarte mult și de către Verzi și domnul Michael Kramer gestionează această inițiativă. E vorba de crearea unei, unui drum de biciclete. Asta tot uh, de-a lungul vechii cortine de fier. Un proiect de asemenea foarte interesant care ar coborâ până în Grecia. Probabil s-ar folosi aceleași zone deja existente și cred că aici ar putea fi uh, desfășurate și activități de divertisment pentru petrecerea timpului liber și pentru cetățeni. Mulțumesc, o contribuție interesantă. Vă întreb dacă cunoașteți această idee. Da, cunoaștem inițiativa domnului uh, Kramer, însă noi uh, colaborăm foarte bine împreună. Am început, de fapt, în jurul Berlinului, apoi domnul Kramer s-a concentrat pe cortina de fier. Noi colaborăm strâns cu uh, dânsul și în ceea ce privește turismul de-a lungul acestei centuri. Deci, da, există o cooperare. Întrebarea mea ar fi atunci uh, care sunt așteptările inițiatorilor vis-a-vis -vis de Parlament sau de Uniunea Europeană, dacă puteți să ne dați câteva detalii în acest sens. Sigur că nu a fost foarte cunoscut acest uh, proiect, uh, chiar dacă în anumite cercuri este bine cunoscut. Mă bucur acum că am avem și susținerea dumneavoastră. Ne dorim susținere din partea Uniunii Europene pentru uh, dezvoltarea acestui uh, sistem de legătură pentru biotopuri. Este cel mai lung astfel de sistem din lume. Nu este ceva ce trebuie creat, ci este deja deci, un biotop uh, existent și de aceea ne dorim o susținere, poate și prin intermediul unui program pentru această centură verde europeană sau o recunoaștere, poate prin intermediul unei propuneri de rezoluții a Parlamentului European pentru a recunoaște uh, această inițiativă. În Germania proiectul s-a demarat în 89 și am încercat la nivel național să ducem mai departe acest proiect și acum, sigur, ne uh, dorim și o recunoaștere din partea nivelului european. Participă în mod oficial și state ale Uniunii Europene sau este vorba doar de ONG-uri? Sunt state membre care participă direct, așa cum uh, s-a putut vedea și din prezentare. Există așa numite National Focal Points în um, statele membre care sunt la nivelul autorităților, dar desigur și ONG-urile. Deci există și o participare statală. Și o ultimă întrebare din partea mea. Contacte cu Comisia. Există ele deja? Aveți reacții? Care e situația? Există mai mult decât contacte, din fericire și de aceea și mulțumirile noastre pentru comisie. Există proiecte live care s-au desfășurat de-a lungul acestei centuri, mai există și o rețea verde care se desfășoară în Europa Centrală. Sunt inițiative a statelor membre finanțate de la UE Însă până acum nu a existat de la nivel european o recunoaștere și o susținere financiară pentru întregul proiect din Finlanda până în Balcani. Deci, la nivel uh, statal, cu statele membre individuale, avem o colaborare bună, dar nu cu toate cele 27. Uh, prezentației matėsi žemėlapis ir kuršių În prezentare ne-ați arătat o hartă. Și acolo, pe hartă, este o neconcordanță, o inadvertență, este o confuzie între Letonia și Lituania. O să vă rog să corectați. Aha, diese kleine Nachhilfe. Da, de această mic ajutor, se va ține cont și se va corecta. Da, mulțumim. De fapt, știm acest lucru. Atunci vă propun ca noi să propunem coordonatorilor mâine dimineață să adreseze o solicitare comisiei pentru a vedea putea, cum intenționează Comisia să susțină această inițiativă a Centurii Verzi pentru Europa și în funcție de răspuns, ca pas următor, eventual și o rezoluție. Însă, conform uzanțelor acestei comisii, vom începe cu o solicitare adresată comisiei și apoi vom avea și o dezbatere unde poate veți mai primi și invitația de a participa. Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea acestei inițiative. Cred că a fost bine așa. Bine că ați făcut-o pentru că proiectul nu este cunoscut peste tot și noi astfel putem, la rândul nostru, să avem inițiativa de a face cunoscut acest proiect. Mulțumesc, acestea fiind spuse, uh, reuniunea noastră se suspendă. Mâine continuăm lucrările comisiei începând cu ora 10. La ora 19 avem un cocktail în sala Ihudi Menuhin. Toată lumea e invitată.